specificările, caracteristicile contractului trebuie să fie cum sunt ele acum. Posibilitatea, de exemplu, de a face un audit de performanță. O întrebare finală. Um, această um, ofertă, această cerere de oferte, această licitație a fost publicată, este, este tradusă în toate limbile? și aș vrea să știu numele agenției care se va ocupa de acest lucru uh, începând cu 2014. În ceea ce privește contractul, am analizat problema achizițiilor publice în uh, raportul meu și uh, planificarea în general. Aceste lucruri au fost prevăzute și în rezoluția adoptată în plen. Ce s-a făcut pentru a rezolva acele uh, probleme din procesul de achiziții publice? Unele direc direcții generale uneori au solicitat uh, soluții speciale, de exemplu, și au făcut negocieri speciale. De exemplu, lucrările de la Luxemburg sau uh, lucrările din, uh, de la Bruxelles, din hemiciclu, lucrările nu s-au reluat încă. Uh, Sperăm că costurile nu vor fi mai mari decât acei 484,7 milioane care au fost prevăzuți în ombre. Puteți să ne spuneți care este situația referitoare la uh, clădirea CAD? Apoi, în ceea ce privește Bruselul, uh, am înțeles că s-a ajuns la o soluție conform căreia această sală nu va putea fi folosită înaintea lui 2013. Acesta fiind iar costurile pentru securizarea infrastructurii nu sunt încă cunoscute. Vorbim despre aproximativ 3 milioane de euro. Am înțeles că am oferit, că, am, pri, că biroul a primit și informații referitoare la programul de lucru, de exemplu, dar doresc să vă întreb, oare nu suntem prea optimiști să spunem că hemiciclul va fi din nou în stare funcțională până la sfârșitul lui 2013. Puteți să ne dați niște cifre, un program concret? Apoi, în ceea ce privește Casa Istoriei Europene, Comisia a spus deja Parlamentului cu ce sumă va contribui la uh, crearea acestui proiect. Trebuia să se întâmple acest lucru înainte de finalul lui 2013. Dacă puteți să ne dați cifra anuală cu care vor contribui ar fi ideal. Dacă nu au comunicat această cifră, puteți să ne spuneți uh, în ce etapă sunt uh, discuțiile cu Comisia? Încă un element uh, la care aș dori să mă refer este internalizarea serviciilor Parlamentului. De exemplu, DJI Tech folosea contractori externi în trecut Eu am crezut întotdeauna că controlul uh, ar trebui să, uh, controlul asupra elementelor de IT ar trebui să fie în interior. Există însă și, apro- și ați uh, efectuat o internalizare a unor uh, uh, a unui personal extern, aproximativ 60 de persoane. Uh, vor exista costuri suplimentare aici? Apoi, un alt serviciu care urmează să fie internalizat este cel de securitate și v-ați referit deja la asta. Ce, oamenii de securitate ai Parlamentului au noi uniforme. Puteți să ne asigurați că schimbarea nu va afecta activitățile Parlamentului, că nu va costa în plus. Apoi, ultima dată am discutat despre diferitele zone care ar putea fi amenajate în Parlament. Vă rog să ne puneți la curent cu evoluția discuției. Și, nu în ultimul rând, aș dori să mă refer la rolul Parlamentului European în școlile și colegiile europene. Mulți copii ai funcționarilor Parlamentului sunt în școlile europene și cred că Parlamentul ar trebui să joace un rol mai important în aceste școli. Mulțumesc. Propun ca domnul Vele să dea un răspuns inițial și apoi am să dau cuvântul celorlalți uh, colegi. Trebuie întotdeauna să luați microfonul din partea stângă, spune președintele. So we are already given an example how we can Iată, cum putem economisi în mod inteligent. Okay. Um, I'm very much in agreement with the comment. Sunt de acord cu spusele doamnei raportor că trebuie să economisim în mod inteligent. Este foarte ușor în procedura bugetară să elimini o linie bugetară. Însă asta nu înseamnă că vei cheltui mai puțin la finalul anului exercițiului financiar. Fie faci unele schimbări structurale sau schimbi niște reguli, fie nu reușești într-adevăr să faci economii. Noi am încercat să facem economii printr-o mai bună organizare, printr-o mai bună distribuție a resurselor acolo unde este nevoie de ele și ne-am dat seama că, de exemplu, uh, în ceea ce privește traducerile, unele unități lingvistice aveau personal care nu corespundea uh, capacități, um, volumului de muncă în ambele direcții. Uneori erau prea multe persoane, unele, uneori prea puține. Am putut uneori să găsim uh, resurse suplimentare pentru activități politice pentru deputați, de exemplu, întreg, uh, întreaga direcție pentru evaluarea impactului a fost, uh, a, a avut, a fost, s-au angajat persoane pentru această direcție, însă nu s-au făcut uh, costuri uh, suplimentare. De asemenea, poz, pozițiile permanente pentru cei din uh, Casa Istoriei Europene nu sunt uh, posturi noi. Dar toate aceste lucruri sunt posibile numai dacă schimbăm și regulile și procedurile în același timp. Pur și simplu eliminarea unei linii bugetare uh, nu este suficientă. În ceea ce privește uh, cine a câștigat licitația, din câte am înțeles, uh, procedura nu a fost finalizată, deci nu aș vrea să fac uh, comentarii pe acest subiect, însă s-a făcut o licitație pe o altă procedură care se bazează pe, o mai bună, pe, pe un mai bun raport calitate-preț. Procedurile excepționale sunt în scădere, în mod clar, este și acesta un mesaj important, în ceea ce privește hemiciclul. Datoria contractuală a companiei respective a fost să finalizeze lucrările în termen de șase luni de la începerea contractului. Perioada de contract a început la finalul lunii iulie, ceea ce înseamnă că Conform contractului, compania trebuie să livreze lucrările în șase luni, ceea ce înseamnă sfârșitul lui ianuarie. La ora actuală estimăm că uh, această companie este cu aproximativ două săptămâni în urmă, în urma programului, însă lucrează 24 de ore uh, pe zi și 6 zile din 7 pe săptămână. Deci uh, sperăm că această, um, această întârziere poate fi recuperată. Oricum, ne așteptăm să se termine aproximativ lucrările pe la sfârșitul lunii ianuarie, aproximativ în perioada contractului. Costurile estimative au fost de 3 milioane, deocamdată estimăm mai puțin, aproximativ 2,5 milioane dar să nu mă răstigniți dacă la final uh, vor fi 3 milioane. Dar deocamdată nu avem niciun fel de indicație care să ne spună că uh, am depășit bugetul. Totuși, trebuie să spun că etapa critică a lucrărilor nu a fost încă atinsă. Urmează în luna decembrie când acoperișul trebuie ridicat puțin pentru a introduce noua construcție. Deci tot ceea ce vă spun acum uh, este bazat pe premisa că și etapa cea mai critică a proiectului se va desfășura uh, fără probleme. Dar după cum spuneam, la ora actuală nu avem niciun fel de semn că bugetul, bugetul ar fi depășit sau că timpul ar fi depășit uh, prea mult. După ce lucrările vor fi Uh, finalizate, trebuie să reconstruim unele săli care sunt în vecinătate, pentru că vă puteți închipui că atunci când introducem astfel de structuri enorme, nu se poate face prin uh, ferestrele birourilor. Deci uh, toate aceste uh, săli vor putea fi uh, reconstruite, dar prevedem că uh, pentru prima plenară prevăzută în această sală, uh, Um, pe care este prevăzută pentru 2014 aici, uh, din aprilie, credem că se va putea ține aici. Apoi, ați spus despre Casa Istoriei Europene, care este contribuția Comisiei. De fapt, noi uh, solicităm Comisiei să participe cu o sumă substanțială în costurile de întreținere, costurile curente. Am definit o bună parte a, a cheltuielilor curente, Uh, ca 30% din aceste conturi, mie mi se pare, din aceste uh, costuri, mie mi se pare semnificativ. În plus, comisia uh, este dispusă să finanțeze și o a șaptea zi de, pe săptămână de deschidere. Parlamentariumul este deschis în fiecare zi și am făcut uh, o, un calcul pentru comisie referitor, bazată pe 30% din costurile curente și a șaptea zi de uh, ține deschis. Asta este pentru 2014. Uh, se prevăd aici o, 800.000 de euro și Comisia a oferit, a prevăzut 800.000 de euro în bugetul său pentru 2014. Deci putem spune că până acum Comisia în bugetele existente referitor, uh, și anume bugetul 2014, prevede o uh, sumă semnificativă pentru costurile uh, pentru Casa Istoriei Europene. Acestea fiind definite, după cum vă spuneam, 30% din costurile curente și finanțarea a șapte zile de, cele de-a zile de deschidere, ceea ce aduce suma totală la aproximativ 50% din costurile curente. Apoi, în ceea ce privește DGITEC, ceea ce facem acum acolo, internalizarea, este neutră din punct de vedere bugetar. Dorim să reducem dependența față de contractori externi și să putem să asigurăm mai multe controle prin propriul nostru personal. Deci 60 de persoane sunt adăugate uh, personalului nostru, dar acestea sunt compensate prin reducerea cât se poate de mare a externalizărilor. De ce facem asta? Când depinzi prea mult de personal extern, nu îți controlezi propriile operațiuni, când cineva uh, pleacă din organizație, ia cunoașterea cu sine, noi am vrea ca um, know-how-ul, uh, informațiile să rămână în uh, structurile noastre. Am prevăzut asta ca o, o operațiune neutră din punct de vedere bugetar. În ceea ce privește securitatea, vom începe cu, noul, cu noua direcție generală pe 1 decembrie, deci în câteva zile, bazată pe o decizie a ultimei reuniuni a biroului. Direcția generală va avea trei direcții. Una în care, sunt prevăzut, în care este prevăzut tot personalul de, super, de securitate, paznicii și supraveghetorii lor. Apoi, o a doua direcție care se va ocupa de prim ajutor și securitate în domeniul incendiilor aici avem mult contractanți în exterior și o a treia direcție responsabilă pentru strategie și resurse. Două noi elemente sunt prevăzute în această organigramă. Una este o recunoaștere că avem nevoie de securitate și la nivel uh, cibernetic, deci va fi o unitate specială pentru tehnologie și uh, securitate cibernetică, în uh, direcția pentru uh, resurse și apoi va mai uh, exista și o unitate pentru evaluarea riscului și gestiunea riscului. De exemplu, vom evalua riscul pentru delegațiile noastre, pentru că sunt subiecte delicate uneori. Până acum asta s-a făcut la DG Politici Externe, dar și aceste uh, Uh, competențe vor trece la, director, la Direcția Generală pentru Securitate. După cum spuneam, în ceea ce privește zonele din Parlament, s-a discutat acest lucru de mai multe ori în, la biroul Parlamentului. Sunt mai multe aspecte delicate, cum sunt clasificate anumite părți, uh, ar trebui ca etajele deputaților să fie separate, astfel încât să se controleze accesul. Deocamdată, um, părerea la birou a fost că prea multe schimbări uh, au loc în același timp, deci că ar prefera ca acest subiect să fie abordat după alegerile europene, după ce vom fi trecut de etapele de internalizare care sunt uh, duse la bun sfârșit acum. Dank u. Uh, dan gaan we nu naar de ronde met de... Mulțumesc. Deschidem uh, prima rundă de întrebări. Întâi, doamna Ayala Sender. Sí, gracias, presidente. Sí, le doy la bienvenida. A... Mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu vreau să-l salut pe secretarul general. Întotdeauna am avut o bună colaborare cu domnia sa. Și vedem și în uh, activitatea noastră cotidiană că, iată, acest program de economisire inteligentă funcționează. Dați-mi voie să pun câteva întrebări. În primul și în primul rând, asistenții. Știu că această problematică nu are nimic de a face cu anul 2011, dar are ceva de a face cu modul în care încercăm să întărim uh, personalul la diferite niveluri. Însă, în momentul de față, autorizațiile de a participa la delegații nu mai sunt cu ușurință oferite asistenților. Europarlamentarii cer, bineînțeles, să fie însoțiți de asistenți, dar iată că lucrurile nu mai stau așa cum stăteau în trecut. Și situația asistenților este una sinceră să fiu, mai proastă decât în uh, trecut. Și tocmai de aceea vreau să vă întreb cum, cum vreți să procedați pe viitor în, în ceea ce privește asistenții. Am uh, văzut că încercați să întăriți uh, secretariatul, dar nu trebuie să uităm nici pe departe uh, Uh, sau nu trebuie să-i uităm deloc pe asistenții europarlamentarilor care sunt deosebit de importanți pentru noi. Și dați-mi voie să vă întreb cum anume va fi recunoscută mai bine pe viitor munca asistenților. Fiecare eurodeputat are dreptul de a fi ajutat de asistenți și de a fi, uh, de ce nu, însoțit în călătorii. Apoi, în ceea ce privește formarea, am văzut că În ceea ce privește așadar uh, formarea, am văzut uh, acum că um, se cer sau există noi cerințe în ceea ce privește formarea uh, când vine vorba despre angajații sau cei care fac parte din secretariat. Văd că um, se cer din ce în ce mai multe lucruri din partea celor care lucrează la secretariat. Și să nu uităm că aceste cerințe sporinte, sporite duc practic practic, la distrugerea timpului liber de care se bucurau uh, colaboratorii de la securitate. Deci se vor îmbunătăți uh, lucrurile din punctul acesta de vedere. În al treilea rând, ați vorbit despre securitate, dar ne-ați putea uh, da mai multe detalii cu privire la organigrama acestei noi direcții? Și uh, ați răspuns deja la problematica cu privire la securitatea cibernetică. Am pus deja în trecut această întrebare și uh, văd că, într-adevăr, începeți să puneți și dumneavoastră accent pe securitatea cibernetică. Și iată, chiar astăzi nu avem acces la internet. Uh, pentru că cu siguranță a avut, uh, am suferit un atac, uh, un atac cibernetic, uh, Însă, cum anume va arăta această direcție generală pentru securitatea uh, cibernetică? Dumneavoastră vorbeați uh, sau spuneați că va exista această, acest directorat general care ar trebui să se ocupe de de securitatea cibernetică, dar mai există și alți angajați care se ocupă tot de același domeniu. Și vreau să vă întreb dacă aceste două structuri vor colabora între ele sau nu. Și, în încheiere, încă o întrebare. A Vamos, una desgracia que es perder por causa... În ceea ce privește compania angajată pentru uh, renovarea clădirii noastre sau hemiciclului, vreau să vă întreb cum anume arată contractul încheiat cu această firmă. Uh, am aflat că de curând unul dintre muncitorii care lucrau aici s-a sinucis. Uh, Aș vrea să aflu dacă această sinucire nu are cumva ceva de a face cu condițiile de muncă și dacă tot vorbim despre condiții de muncă, trebuie să ne gândim de asemenea și la cei care lucrează la, la firma de catering ce ne oferă serviciile sale. Uh, angajații acestei firme sunt într-adevăr uh, fericiți, beneficiază de cele mai bune condiții de muncă. Uh, dacă tot vorbeați despre interpretare și traducere, există, spuneați dumneavoastră, documente care vor fi traduse în continuare în toate limbile, alte documente nu vor mai fi uh, traduse. Dar să nu uităm că cetățenii europeni își doresc să aibă acces la toate documentele Parlamentului European. Uh, și vor mai avea ei în contextul acestei schimbări accesul la documentele de care au nevoie. Și, în final, acum, în ceea ce privește transparența, ne aflăm aproape de finele anului 2013 și aș vrea să vă întreb dacă rapoartele cu privire la transparență vor fi publicate în curând și ne vor oferi noi eh, informații importante. Domnul președinte, vă mulțumesc. Eh, domnul Vele, rămâne aici până la ora 16.30. După aceea va trebui să ne părăsească. Bineînțeles, aveți cu toții posibilitatea de a adresa întrebări, dar vă rog să puneți întrebări mai, eh, mai concise, pentru că doar astfel toată lumea va putea lua cuvântul și eh, toată lumea, de asemenea, va putea să primească un răspuns. Acum urmează domnul Müller. Vă mulțumesc, domnule președinte. Văd că în ceea ce privește economiile, informațiile sunt încurajante. Dați-mi voie să vă întreb însă mai multe detalii cu privire la uh, anumite aspecte ale, acestor, uh, ale acestei uh, pro, uh, acestui problem sau program, îmi cer scuze. În primul și în primul rând, călătoriile. Care sunt regulile în ceea ce privește călătoriile? Cum circulăm? La clasa business, la clasa economie, etc. După aceea, în al doilea rând, hemiciclul. A fost o problemă cu construcția acestei săli de la bun început și vreau să vă întreb cine a fost vinovat de această eroare. Oare compania de asigurări nu poate acoperi costurile sau uh, n-am putea să-l tragem la răspundere pe uh, contractorul principal, pe cel care a construit această sală? Și, în al treilea rând, web streaming-ul, care a fost introdus cu câțiva ani în urmă, costă o grămadă de bani Oare administrația ne-ar putea spune cu exactitate câți cetățenii, câți dintre cetățenii europeni urm- urmăresc într-adevăr cu mare atenție discuțiile, spre exemplu discuția noastră de astăzi? Mulțumim, Ian. Uh, <clears throat> thank you, Chairman. Um, I, like... Domnul Bradburn. Vă mulțumesc, domnule președinte. Trei întrebări. Una dintre ele, practic, are de face cu o întrebare pe care eu o adresasem domnului Vele ultima dată când ne-am întâlnit. E vorba despre uh, raportul său în scris pe care îl avem în dosarul nostru cu privire la e-committees. Committees. Poate vă amintiți că data trecută, când am întâlnit cu domnul Vele, uh, recunoșteam că n-am niciun fel de veleități tehnologice. Și aș vrea să întreb dacă în continuare uh, variantele pe hârtie ale documentelor vor mai fi uh, puse la dispoziția uh, eurodeputaților care nu au mare interes pentru noile tehnologii. Asta vreau în primul și în primul rând să, să întreb. În al doilea rând, agenția de voiaj a Parlamentului. Într-adevăr, auditele de performanță sunt esențiale, însă aș vrea să aflu de asemenea dacă în noul contract se vor uh, stipula anumite condiții speciale pentru cumpărarea, spre exemplu, uh, sau uh, pentru serviciile oferite de către agenția de voiaj. Pentru că în momentul de față, uh, Uh, există, știți prea bine, o grămadă de probleme legate de tipurile de bilete achiziționate de către agenția de voiaj. Vreau să aflu dacă noua agenție de voiaj va avea niște condiții standard pe care trebuie să le respecte pe viitor. În al treilea rând, uh, în ceea ce privește interpretarea. Eu uh, conduc o delegație interparlamentară și ce am aflat eu? Am aflat că în urma unei decizii administrative, deci, uh, delegațiile precum aceasta a mea interparlamentară, uh, interparlamentare trebuie să se întâlnească luna după amiaza sau joia după amiază. Ei bine, dați-mi voie să vă spun că Lucrul acesta este absolut imposibil. De ce? Pentru că majoritatea dintre noi ne, înto- ne întoarcem în circumscripțiile noastre joia după amiaza sau cel târziu joia seara. Prin urmare, este un haos complet generat de această decizie uh, aici la Bruxelles. Dacă această decizie este într-adevăr una administrativă și nu, nu una a biroului, n-ați putea oare să o revizuiți? Pentru că deocamdată ea nu generează decât ca haos. Domnul președinte, vă mulțumim. Foarte practice întrebările dumneavoastră. Domnul De Jong, încă o întrebare, după aceea trecem la răspunsuri și mai apoi urmează următoarea rundă de întrebări. Domnul De Jong are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. N-am decât uh, două întrebări de adresat. Haideți să vedem în uh, urmă cu câțiva ani s-au luat noi decizii cu privire la rambursarea costurilor parlamentarilor. Din păcate însă, deciziile vehiculate pe vremea aceea nu au fost niciodată puse în aplicare. Oare însă această rambursare a costurilor uh, n-ar putea să fie totuși pusă în aplicare pe baza voluntariatului? E, e vorba despre uh, despre verificarea tuturor facturilor, etc. Se dorea inițial uh, obligat sau verificarea obligatorie a chitanțelor facturilor, mai apoi s-a renunțat la această problemă sau la această pro, propunere. Oare n-am putea introduce același sistem însă de data aceasta nu obligatoriu, ci pe bază de voluntariat? Și a doua întrebare. Olaf are posibilitatea de a ancheta, de a se autosesiza în cazul în care uh, Uh, în cazul în care detectează anumite irregularități. Dar vreau să vă întreb, în ce măsură Olaf poate ancheta aceste cazuri eventuale, aceste suspiciuni, atâta timp cât nu există niciun fel de responsabilizare și responsabilitate asumate de europarlamentari? Și, în al treilea rând, Strasburgul de data aceasta. De ani de, și ani de zile discutăm despre costurile implicate de călătoria lunară la Strasburg. Există o mulțime de lucruri pe care dumneavoastră nu le introduceți în raportul pe care ni l-ați prezentat. prezentat. Oare n-am putea discuta măcar informal toate costurile reale implicate de această mutare a Parlamentului European? Poate că nu acesta este cadrul potrivit pentru o asemenea discuție, dar totuși, uite, uitați, există aici o mulțime de lucruri care nu apar în raportul dumneavoastră, o mulțime de costuri implicate de călătoria la Strasburg. Vă mulțumesc! Domnul președinte, mulțumim, domnule de Jong vreo 20 de întrebări, domnule Vele. Acum, iată, aveți posibilitatea de a răspunde, răspunde la toate. După aceea trecem la următoarea rundă de întrebări. Domnul Rubich, domnul uh, Martin, domnul Odi mm, și alți colegi. Deci, aveți cuvântul, domnule Vele. Try to do my best, starting with... Voi încerca să uh, răspund cât mai succint în legătură cu întrebarea de ordin general legată de activitatea asistenților. Probabil că știți că începând cu anul 2011 avem o decizie a conferinței președinților, deci a liderilor grupurilor politice care spun că asistenții parlamentari nu pot să participe la delegațiile uh, Parlamentului. A existat și o decizie a biroului într-un sens asemănător, chiar dacă formularea nu era identică. Oricum, însă, continuă să fie o practică că asistenții se aflau în același loc, în același moment cu deputații, chiar dacă nu făceau parte din delegație biroul a analizat și a spus nu, decizia trebuie să fie aplicată cât se poate de strict și chiar noi am fost criticați că nu am fost suficient de sever și de stricți în ce privește participarea asistanților la deplasări. Aceste costuri nu pot fi rambursate. Este obligația administrației să implementeze această decizie a biroului în tocmai. În al doilea rând, uh, o problemă mai generală în ce privește asistenții uh, deputaților. După cum ați spus foarte corect, am întreprins diverse diversi pași pentru a îmbunătăți activitatea asistenților, Rămân însă probleme deschise și una dintre ele doresc să o menționez adesea în, într-un birou nu avem o persoană sau două persoane, ceea ce este normal, ci avem trei, patru, cinci sau chiar șase persoane uh, afiliate aceluiași birou. Nu sunt toți asistenți. Unii sunt asistenți, alții pot fi stagiari, dar oricum sunt ființe umane și nu cred că este normal ca pentru un birou să existe 3, 4, 5, 6 persoane. De aceea tocmai am închiriat clădirea Square de Muse pentru a crea uh, spații suplimentare uh, pentru uh, aceste persoane care practic lucrau în uh, una și aceeași încăpere în număr mare. Tocmai de aceea însă um, au existat și problemele legate de aglomerarea cantinei. În ce privește întrebările legate de sistemul de securitate, după cum spuneam, va exista un director general cu trei directori uh, diverse locuri de muncă. Odată paza, cei care fac parte din corpul de pază la intrare, un alt directorat care se ocupă de siguranță și prevenția incendiilor și prim ajutor și un al treilea directorat care se ocupă de toate resursele, personal, finanțare, informatică dar și de problema siguranței cibernetice. Of course, absolutely crucial as well as a... care este o chestiune esențială de dispecerat. Is, uh, Se va face și o analiză a riscului, pentru că este o analiză orizontală. Și tocmai de aceea biroul a decis ca acest analiză de risc să fie o atribuție a directorului general. The collaborator from, uh, from Sodexo. În ce privește colaborator de la Sodexo, nu pot să intru în detalii, dar noi am verificat situația. Acest colaborator a avut probleme serioase care nu erau legate de activitatea sa în Parlament, unele erau legate de activitățile anterioare pe care le-a desfășurat, situația sa uh, în serviciul de aici era legată de o nouă misiune care i-a fost atribuită și Sodexul l-a ajutat să-și depășească problemele personale care nu erau legate de locul de muncă de la noi. Dar eu nu vreau să intru în alte detalii pentru că uh, ține de aspecte ale vieții private ale acelui colaborator. A mai fost o întrebare legată de traducere. Noi am renunțat la traducerea proceselor verbale in extenso dar le furnizăm în continuare dacă un deputat le solicită. Nu le producem însă automat dacă nu există o cerere, iar experiența noastră este că din momentul în care am introdus formula on demand, au existat foarte puține solicitări. 8,6 milioane de euro au fost economisite anual pentru că nu se mai produce traducerea automată, ci doar una on demand. În felul acesta putem economisi bani și putem să-i folosim pentru scopuri mai utile. Spre deosebire de ceea ce am făcut în trecut. Domnul Mulder a întrebat în, în legătură cu deplasările. Toată lumea în interiorul Europei, e vorba de funcționari, în interiorul Europei uh, călătorește la clasa economii. Doar dacă este vorba de curse transatlantice, se pot deconta biletele la business. În ce privește problemele hemiciclului, după cum știți, această clădire nu a fost construită de către Parlamentul European, a fost anterior un centru de conferință care, dintr-o întâmplare, a fost construit în preajma clădirilor Parlamentului. Au existat vicii de construcție, pentru că modul de construcție care a fost folosit a fost absolut nou. Un asemenea tip de arhitectură nu a fost folosit anterior și s-a dovedit că a fost mai vulnerabil decât uh, designerii originali și-au imaginat. Din fericire, noi în Parlament, după experiențele de la Strasburg, am introdus uh, noi structuri obligatorii în ce privește mentenanța clădirilor și datorită acestei politici de mentenanță a clădirilor am descoperit problemele înainte ca acoperișul să se fi prăbușit. Dacă nu am fi adoptat acea politică, s-ar fi putut întâmpla să se prăbușească plafonul și să aibă un efect dezastros pentru că existau 200 de oameni care lucrează în acea clădire, ca să nu ne mai referim și la întâlnirile plenare din hemiciclu. Deci, din fericire, datorită politicilor introduse de noi și datorită uh, autorizării pe care am primit-o din partea Comisiei pentru Bugete de a dispune de fondurile necesare pentru acea mentenanță, am reușit să descoperim acele vicii. Altfel, um, ar fi existat posibil o catastrofă care ar fi pus în pericol viețile umane. Deci, în ce privește asigurarea și posibilitatea de a recupera banii, mi-e teamă că problema e prescrisă, de fapt. În ce privește web streaming-ul, am fost informat că din ianuarie până în septembrie anul curent, deci în uh, trei sferturi din anul acesta, am avut 250 de mii de vizualizări ale activităților comisiilor. 250 de mii de oameni au accesat lucrările comisiilor dorind să le urmărească, ceea ce este o cifră îmbucurătoare. Domnul Bradburn ne-a spus că uh, nu este neapărat un expert în ce privește IT-ul. Bun. În dorința noastră de a economisi bani în ce privește inclusiv documentele printate. Noi dorim, dorim să facem pași suplimentari în ce privește uh, activități, accesarea documentelor uh, pe internet. Între 1,6 exemplare pe membru în comisii. Există experiența din Comisia ENVI care a redus foarte mult recurgerea la documentele printate. Eu cred că pe viitor ar trebui ca pe um, deputat să existe de aici înainte două documente printate. Este ceva mai mult decât cea mai bună experiență pe care o avem din Comisia Envi. Dar eu cred că exemplul celor de la Envi poate fi urmat și de celelalte comisii. Sperăm că aproximativ 600 de mii de euro pe an vor putea în felul acesta să fie economisiți furnizăm în continuare documente printate. Dar eu de asemenea cred că și procesele verbale nu trebuie să fie toate printate. Iar dacă acest Parlament va avea o poziție mai radicală, cum se întâmplă în clipa de față în Senatul din țările de jos, unde nu se mai folosesc deloc documentele printate, există riscul ca documentele să fie printate până la urmă în birourile parlamentarilor, ceea ce va presupune cheltuieli și mai mari. Deci eu aș vrea să ne gândim să facem o economie. Vor exista documente printate în număr mai mic și aceasta este o formulă fericită de compromis, un fel de cale de mijloc. Ați pus întrebări în ce privește furnizarea de interpretare pentru delegații, a existat o întâlnire a conferinței președinților în care s-a spus că avem probleme serioase uh, în ce privește interpretarea pentru trialoguri. Cel puțin în această etapă a legislaturii, interpretarea trebuie să aibă prioritate. Ca atare, și eu îmi asum responsabilitatea pentru această decizie. Marțea după amiază și miercurea după amiază trebuie să fie um, uh, întâlnirile în tripartite și asta înseamnă că delegațiile vor trebui să își folosească uh, mai mult activitatea din zilele de luni și de joi. Pentru că dacă noi ne-am organiza activitatea doar pentru uh, marți și miercuri ar fi uh, foarte costisitor. Trebuie să folosim săptămâna de luni până joi. Știu că nu convine tuturor, dar în felul acesta cred că putem economisi bani. Domnul de Jong. a pus o întrebare în legătură cu agenția de voiaj. Da, avem un nou contract, ne creează o serie de posibilități. Nu cred că sunt uh, prevăzute și sancțiuni, ba da, există anumite sancțiuni. Iar contractul este pe o perioadă mai scurtă, deci dacă vom constata că aranjamentul nu este convenabil din punctul nostru de vedere, vom avea posibilitatea să reacționăm. Domnul de Jong a pus o serie de întrebări. Una dintre ele se referea la Olaf. În Comisia pentru Control Bugetar există tradiția ca în legătură cu acest tip de probleme să avem un raport în sesiunile ordinare și va avea și o sesiune cu, loc cu, o sesiune cu ușile închise. Deci vom putea să continuăm această practică. Deci vă voi furniza într-o reuniune cu ușile închise informațiile solicitate și, de asemenea, într-o sesiune obișnuită din ianuarie. În ce privește cheltuielile generale și documentele justificative, există dorința biroului să existe anumite sume forfetare și, conform uh, statutului și deciziilor biroului de implementare, vom acționa în continuare cu sume forfetare în ce privește problemele legate de un singur sediu, de asemenea, într-un schimb de vederi informal, sunt dispus să vă răspund la întrebări. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, iar acum mai avem patru înscrieri pe ordinea de zi. Hans-Peter Martin va fi primul. Mulțumesc. Da, eh, mulțumesc, este destul de târziu. Eu sunt un pro-european convins. Când uh, cu ani în urmă um, am întreprins diverse lucruri, metodele mele uh, nu au fost foarte ortodoxe, poate că punctele de vedere um, sunt diferite, dar eu cred că nu um, vreau să mă refer la aspecte legate de viața privată a colegelor. Între timp, acest parlament este expus unor atacuri din partea hackerilor. Acest lucru este ilegal și nu este acceptabil în cadrul a ceea ce putem numi demnitatea deputaților. Și după aceea se întâmplă ca diversi colegi, în baza unor informații dobândite pe cale ilegală, încearcă să uh, Uh, valorifice aceste informații în mass media în legătură cu activitatea diverselor uh, colegi. Uh, pentru că nu poți să spui eu apăr protecția datelor și în același timp să acuzi alți colegi în baza unor date furate. Da, domnule Vele, eu sper că după atacurile informatice îndreptate împotriva mea cu doi ani și jumătate, acum ă, alți colegi sunt victimele unor asemenea atacuri din partea hackerilor. Eu sper ca dumneavoastră să trageți concluziile care să impun și să apărați ceea ce trebuie să fie apărat. Sigur, noi avem o responsabilitate în fața unui număr mare de oameni, dar uh, în legătură cu activitatea noastră, datele nu trebuie să fie furate în felul acesta. Una e să protejezi datele și alta e să furi date. Dankjewel, Paul Rubich. Mulțumesc, Paul Rubich. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să uh, continui spusele lui Hans-Peter Martin. În legătură cu siguranța internetului și intranetului din instituția noastră. Sunt probleme legate inclusiv de infrastructura pe care Telecomul ne-a pus-o la dispoziție, poate că merită să o verificăm, inclusiv în ce privește datele confidențiale, private, referitoare la persoană care trebuie să fie protejate pentru că acum există și posibilitatea de a vedea cine, când a încercat să acceseze ce date din acest punct de vedere, oare există deja niște concluzii? Întrebarea mea esențială este legată de faptul că avem un asemenea calendar uh, care uh, nu poate uh, fi accesat de alții. Dar știți că noi încercăm, de fapt, cu un an înainte să îl completăm. Aș vrea să vă întreb de ce această agendă ni se pune la dispoziție abia în noiembrie. Poate că uh, eu de ani de zile mă plâng în legătură cu faptul că ni se distribuie această agendă foarte târziu. Există vreun argument pentru asta? Mm, cea de-a treia întrebare. Uh, nu putem uh, introduce o procedură la Strasburg ca plenara să înceapă la 8 și jumătate, să se încheie voturile la 13.30 pentru că noi dacă avem întâlniri înainte, după, întâlniri cu cetățenii care doresc să vorbească cu noi, și este o problemă când trebuie să amâni niște întâlniri convenite pentru că se depășește timpul de vot, nu se poate planifica nimic. Când știm exact că, câte voturi sunt prevăzute, de asemenea să putem prevedea și timpul necesar pentru el și încrederea cetățenilor care ne vizitează la Strasburg trebuie să fie stimulată și nu um, decepționată. Pentru că adesea uh, se depășește foarte mult uh, timpul prevăzut inițial pentru voturi. Mulțumesc. Thank you well. uh, Mulțumim, doamna Andreasen. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl întreb pe secretarul general dacă vreodată vom primi o evaluare a noului statut al deputaților. Ajungem la finalul uh, unui mandat, uh, statutul a fost modificat în mod semnificativ. Eu personal cred că nu pot să-mi dau seama dacă a meritat uh, a adus profit această schimbare. Schimbările au adus uh, economia, au îmbunătățit modul în care lucrăm. Avem nevoie de un raport, mai ales și în lumina alegerilor europene. Trebuie să putem să ne justificăm în fața circumscripțiilor noastre și să arătăm că am îmbunătățit lucrurile. În statul membru pe care îl reprezint, suntem cunoscuți, avem reputația de a uh, cheltui mult și de a risipi mult. Deci cred că ar fi foarte util să avem un astfel de evaluare. Cred că o evaluare similară ar fi necesară pentru asistenți acreditați. Avem, am, au avut loc modificări semnificative în acest sens și oamenii trebuie să poată înțelege dacă această schimbare a adus o valoare sau nu. În anii trecuți m-am referit la nevoia de a avea rapoarte de transparență. Domnul De Jong s-a referit uh, la asta, iar răspunsul dumneavoastră, domnule Vele, a fost să spuneți că vom menține o sumă forfetară referitoare la um, alocația generală a deputaților. Nu pun sub semnul întrebării nevoia de a menține sau nu această sumă. Ceea ce spun eu este că noi, uh, deputații uh, din țara mea, producem tot la șase luni un raport în care spunem circumscripției noastre cum cheltuim banii noștri, cum cheltuim banii care ne sunt alocați. Uh, deputații conservatori au și un raport anual semnat de către un contabil acreditat Bineînțeles, sunt niveluri diferite de concurență. Noi când venim în, la Parlamentul European, deputați, um, cetățenii britanici pot vedea um, cât cheltuie un deputat britanic, dar nu pot vedea cât cheltuie alți deputați. Insist, chiar dacă doriți să mențineți o sumă forfetară, de ce nu putem să introducem rapoarte de transparență pentru toți deputații din Parlamentul European? Uh, cred că ar fi foarte util la alegerile viitoare. Apoi aș dori uh, informații referitoare la Casa, uh, Europeană, Casa Istoriei Europene. Știu că a avut loc o um, actualizare a business planului, dar nu știu care este situația actuală unde ne aflăm. Și de asemenea aș vrea să știu uh, Um, în ce măsură a meritat, au meritat investițiile în parlamentarium, cât vizitatori au fost și dacă au meritat, a meritat. Mulțumesc și acum domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru precizările pe care ni le-ați furnizat. Noi am uh, legiferat mult suntem un parlament eficient, dar există multe acte delegate care sunt prevăzute în cadrul activității de colegiferare. Aveți o evaluare inclusiv pentru următoarea legislativă, în legătură cu mijloacele administrative de care acest Parlament are nevoie pentru a putea să-și îndeplinească atribuțiile prevăzute în tratat, pentru că sunt uh, speriat de numărul de acte delegate pe care Comisia uh, și le asumă. Dumneavoastră credeți că noi dispunem de mijloacele necesare pentru această activitate de control politic, uh, pentru activitățile Comisiei? Goed, tenzij de rapporteur nog voor uh, meneer Welle wil tussenkomen? Nee?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 En cuanto a los 487 millones de euros, tampoco eh, creo que no he hecho referencia, pero eh, igual yo he podido distraerme. Muchas gracias. Solamente aclarar esas dos cuestiones que ya había hecho. Okay, herzlichen Dank. Um, Mulțumesc. În primul rând domnului Martin și domnului Rubi privind uh, atacurile cibernetice și uh, calendarele uh, garantate din punct de vedere al securității cibernetice. Nu pot să vă dau încă detaliile, dar îl, vor inform, îl voi informa pe președinte, însă se lucrează foarte mult pentru a vedea care a fost uh, amploarea acestui atac. Un lucru aș dori însă să vă spun nivelul de securitate pe care îl putem oferi este corelat direct cu trei aspecte. În primul rând, ce fel de uh, um, aparate, dispozitive sunt folosite, ce fel de tipuri de smartphone, de tablete, dacă sunt private sau nu, sunt folosite, apoi prin ce linii se discută, deci printr-o conexiune uh, securizată sau nu și în al treilea rând ce fel de soft se folosește. Sunt uh, oare softurile oferite de către Parlament sau sunt cele um, pe care fiecare le folosește în mod personal? Tradiția acestei instituții a fost să se ofere o marjă de manevră, o libertate cât se poate de mare pentru toate aceste trei elemente. Un, pro, un dispozitiv propriu, o conexiune proprie și softuri proprii. Dacă continuăm așa, din, pe linie politică, ca fiecare să aibă propriul dispozitiv, indiferent de conexiune și propriile uh, programe instalate, trebuie să știm că ne supunem unor riscuri semnificative. Deci, dacă dorim mult mai multă securitate, trebuie să acceptăm în schimb că ar trebui să purtăm o discuție referitoare la ce fel de dispozitive pot fi folosite. Poate că nu se va putea folosi orice conexiune, ci numai conexiuni securizate și, în al treilea rând, că nu se poate folosi orice fel de soft, ci numai programele necesare pentru munca la Parlament. Sunt până la urmă decizii politice care vor trebui să fie luate la un anumit moment, dar nu putem împăca și capra și varza, să avem și libertate maximă la alegerea dispozitivelor, conexiunilor și programelor și, pe de altă parte, securitate maximă. Cu siguranță președintele și forurile uh, de conducere a Parlamentului se vor ocupa de acest uh, subiect pe o bază pe care o vom mai discuta probabil și cu celelalte instituții. În ceea ce privește calendarul, din păcate, la finalul mandatului avem atât de multe lucruri care mai trebuie votate, inclusiv rapoarte de, din proprie inițiativă care nu sunt obligatorii, dar uh, volumul este atât de mare încât nu vom putea reuși totul în uh, programul obișnuit. De aceea, din păcate, nu sunt foarte optimist în ceea ce privește următoarele luni. Din potrivă, în ceea ce privește calendarul în sine, există o propunere din grupul de lucru prezidiu și buget uh, la care poate merită să uh, vă uitați. Doamna Andreasen mi-a adresat o serie de întrebări. În primul rând, în ceea ce privește asistenții acreditați, Auditorul intern s-a ocupat și el de asta în raportul său anual și cred că după ce a tras linia a ajuns la unele rezultate pozitive. Reforma făcută în, în 2008-2009 a meritat. Puteți vedea și evalua cu toții acest lucru Uh, pe baza propriilor um, experiențe cu proprii asistenți, eu cred că lucrurile au funcționat. În ceea ce privește statutul deputaților, cred că problema este mai degrabă una politică. În ceea ce privește suma forfetară, este um, o regulă care vine din statut și de la prezidiu. Deci noi la administrație trebuie să o folosim. În ceea ce privește Casa Istoriei Europene, cât de departe am ajuns cu implementarea? Lucrările de renovare sunt uh, în plină desfășurare. Pornim de la premisa că aceste lucrări, uh, lucrările de construcție, vor fi încheiate vara viitoare. Deci suntem cât de cât în, uh, în grafic cu timpul, avem Uh, nevoie de timp uh, pentru um, echiparea interiorului, deci tot ce ține de mass media și așa mai departe și sperăm că la finalul lui 2015 uh, totul să fie finalizat astfel încât să poată aibă loc deschiderea. M-ați întrebat și de cifrele referitoare la parlamentarium. În primul an am avut 250.000 de vizitatori, în al doilea an de funcționare 300.000 de vizitatori. Acum, în noiembrie, suntem la mai mult de 600 de mii de vizitatori um, care au trecut pragul parlamentariumul, parlamentariumului și cred că uh, asta ne-a, ne-a depășit uh, așteptările, ne bucurăm, uh, cifra vizitatorilor crește, nu scade uh, și asta pentru că între timp suntem și în ghidurile turistice, turiștii sunt informați, uh, și uh, mai ales uh, uh, se bucură de un mare succes um, activitatea pentru școli în care elevii pot simula Parlamentul European. Um, acest, um, acest activitate este întotdeauna rezervată la maxim, apoi panorama de 360 de grade este, se bucură și ea de mare succes. Domnul Odi a adresat o dublă întrebare în ceea ce privește actele delegate. Uh, lingviștii juriști au fost transferați în comisii pentru a crea o structură de bază pentru uh, tocmai um, abordarea actelor delegate. Dacă mă întrebați dacă avem resurse suficiente pentru a urmări toate aceste acte delegate, cu siguranță că nu. Și cred că acest lucru este într-adevăr grav, pentru că la acte delegate este vorba de legislație. Nu este vorba de o implementare a unor legislații. Actele delegate sunt legislație, de aceea se și numesc așa este vorba de legiferare și Parlamentul nu poate să spună că nu este responsabil pentru asta, pentru că și-a delegat uh, competențele. Deci ne întrebăm dacă uh, avem suficiente resurse pentru a urmări aceste lucruri. Mi se pare că întrebarea este importantă și nu și-a găsit încă un răspuns complet. În ceea ce privește școlile europene, da, este o întrebare foarte importantă pentru uh, deputați, dar și pentru noi în administrație. Este o competență care revine tradițional Comisiei Europene. Asta înseamnă că trebuie să schimbăm uh, sistemul și să spunem că nu Comisia se mai ocupă pentru toate instituțiile, ci că și celelalte instituții vor să participe. Dacă vrem să facem asta, nu știu, dar în mod clar suntem afectați de deciziile care se iau acolo, deci Uh, trebuie să ne asigurăm că și interesele noastre sunt luate în considerare. În ceea ce privește clădirea um, Conrad Adenauer, CAD, de la Luxemburg, vă amintiți că la prima licitație din 2011 am uh, oferit pentru prima etapă de licitație um, am avut o posibilitate ca costurile să fie uh, depășite cu 30%. Acestea au fost ofertele. Ne-am decis să respingem aceste oferte și să anulăm licitația. Am, am început o mai bună colaborare cu statul Luxemburg, acest lucru a meritat. Am făcut o nouă licitație și în noile licitații sunt prevăzute 12, de cost, 12% costuri mai puțin, uh, deci față de 30% în plus, avem 12% în minus. Avem o întârziere din punct de vedere al timpului, dar nu eram dispuși să acceptăm această depășire a cadrului uh, costurilor. Cred că a fost o decizie care între timp și-a arătat meritele și prin faptul că guvernul din Luxemburg ne-a oferit această garanție a, închiri, a închirierii uh, și și-a uh, asumat riscul financiar. Și Așa am putut și să alegem această strategie și cred că este un proiect care a avut o evoluție foarte pozitivă. Mulțumesc! Îi dau cuvântul la final doamnei raportor, dacă dorește să mai spună ceva. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului secretar general pentru prezență și pentru faptul că a fost atât de dispus să se întâlnească cu noi. Aș dori să mulțumesc secretariatului, grupurilor politice pentru participare și tuturor celor implicați. Cred că lucrăm foarte bine și trebuie să continuăm tot așa. Mulțumesc. Sus suspend uh, reuniunea pentru câteva minute pentru a-i permite domnului Vele să plece și apoi reluăm. Goed, collega's, dan gaan we naar het volgende puntje. Dat... Bun, stimați colegi, să trecem la următorul punct. Un raport uh, al lui Jens Geier referitor la delegația comisiei noastre la Bohunice din Slovacia la centrala nucleară. Domnule Geier, ați uh, elaborat un uh, raport foarte detaliat. Ne puteți spune câte ceva despre asta? Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Între timp, am vizitat cele trei locuri în care se, se află uh, centrale nucleare care trebuie uh, dezafectate. Uh, vizita la Buhunici a fost a doua parte și aici am aflat uh, lucruri noi. Aș dori să repet numai ceea ce este cel mai important pentru noi. Calendarul pentru această centrală nucleară, care este cea mai avansată în ceea ce privește dezafectarea, ne spune că va mai dura aproximativ 15 ani până când să avem acolo o pajiște verde. Planul financiar este după cum urmează. La ora actuală avem o gaură de mai mult de 100 de milioane de euro. Autoritățile slovace nu știu foarte clar de unde vor acoperi această gaură. În Parlamentul slovac s-a formulat uh, ideea că Uniunea Europeană ar trebui să furnizeze acești uh, bani. Sunt uh, recunoscător pentru faptul că am preluat această delegație, pentru că, iată, aici putem vedea un viitor uh, risc pentru buget. Deci trebuie să discutăm acest lucru. În dezbaterea politică se vehiculează ideea de a încheia plățile în 2020, dar trebuie să reținem faptul că asta înseamnă neatingerea obiectivului de dezafectare totală a centralei. Și de aceea doresc să îi întreb pe colegi uh, cât de realistă este această solicitare. cât de realistă este această solicitare, pentru că, um, iată, chiar și în cazul acestei centrale care a făcut cele mai mari um, progrese, vor mai exista costuri după 2020. În al doilea rând, în cadrul cadrului financiar multianual au existat fonduri alocate pentru cele trei state unde trebuie să fie dezafectate centrale nucleare. Din toată această procedură nu mi-am dat seama dacă uh, aceste alocări bugetare au vreo legătură cât se poate de vagă cu o estimare a costurilor din statele respective. Eu, sincer, nu pot să văd nicio legătură și am o îndoială, am o suspiciune că la aceste uh, Uh, reuniuni uh, nocturne ale Consiliului European uh, când se discută despre milioane și milioane și cine să le plătească și cine să acopere costurile. Ca să spun lucrurile pe șleau, președintele Consiliului a dat posibilitatea de a pur și simplu de a mai da niște bombonele acestor trei state, uh, Uh, de a le oferi posibilitatea de a uh, solicita fonduri suplimentare, dar care nu sunt într-o, într, -o, legătură strânsă cu costurile reale. Am putea să spunem că suntem norocoși, am putea să avem noroc și norocul ar fi ca banii suplimentari acordați pentru dezafectare nucle- nucleare e bine, aceste fonduri să acopere costurile până în 2020. Am avea mare noroc. Însă experiența ne spune că nu se va ajunge la asta. Ceea ce înseamnă că trebuie în continuare să ne punem întrebarea în ce măsură respectă programul aceste dezafectări, în ce măsură respectă costurile planificare și în ce măsură, care este legătura între costurile viitoare și fondurile alocate. E bine, la Bohunice știm că costurile estimate actual, în, în mod actual uh, nu vor fi acoperite de fondurile prevăzute în ziua de astăzi, inclusiv uh, cele uh, prevăzute de guvernul slovac. Asta nu înseamnă că automat UE va plăti, dar trebuie să ne mm, obișnuim cu gândul că uh, Republica Slovacă cu argumentația cunoscută, voi ne-ați cerut să dezafectăm aceste centrale, deci trebuie să ne sprijiniți, e bine, acest guvern se va, ni se va adresa nouă. Deci, iată, un risc pentru buget și nu trebuie să uităm acest lucru. Aceasta a fost uh, informația cea mai importantă pe care uh, uh, am, am, am, obținut-o la vizita din Slovacia. Cred că ar trebui să discutăm, poate la reuniunea coordonatorilor, cum abordăm acest subiect, pentru că, încă o dată, un raport de, din proprie inițiativă, din punctul meu de vedere, nu va aduce mare lucru. Putem să rugăm curte de Conturi să uh, supravegheze situația, dar, uh, până la urmă, e și treaba noastră. Am vizitat cele trei uh, locuri, vom primi un studiu din partea Institutului, din partea Eco Institut, uh, și la finalul acestei proceduri, fie în comisie, fie în reuniunea coordonatorilor, ar trebui să ne întrebăm ce facem cu aceste întrebări pe care, cu aceste informații pe care le-am obținut, pentru că ele trebuie să ajungă în plen. Va trebui să, să le supunem și comisiei, trebuie să existe consecințe, pentru că există consecințe asupra bugetului. Va trebui să discutăm și cu colegii de la Comisia pentru Buget. Și bineînțeles, există și consecințe pentru colegii din, industria, din Comisia ITRE. Cum abordăm situația? Sunt cât se poate de dispus să discutăm asta. Vă mulțumim. Mai dorește cineva să facă comentarii? Doamna Gresle. Mulțumesc, îi mulțumesc și lui Jens Geier, care a fost șeful delegației am regretat faptul că din grupa, din delegația care am fost în Lituania, am rămas numai doi um, care am mers în Slovacia, dar au mai fost doi colegi din Cehia. A fost frumos, dar pentru că nu au fost um, și la celelalte vizite, uh, a fost păcat. Am regretat acest uh, lucru pentru că delegației i-a lipsit masa critică, nu am putut pune suficiente întrebări, de exemplu. Cred că situația din Slovacia este incomparabilă cu cea din Lituania, dar au existat și în Slovacia întrebări asupra cărora trebuie să ne concentrăm. De exemplu, ce se întâmplă cu supravegherea nucleară? am, ne-am întâlnit cu autoritatea din Slovacia și am văzut că aici este vorba de un model în care statul și ministrul economiei are competența asupra tuturor elementelor, inclusiv asupra supravegherii nucleare și aș vrea să ne asigurăm că uh, Ministerul Finanțelor, de exemplu, din motive de costuri, uh, să nu comande autorității de supraveghere ce merge și ce nu merge Apoi, uh, depozitarea finală. În niciunul din locurile pe care le-am vizitat nu există un depozit uh, final. Am finanțat uh, pentru 40-50 de ani un depozit uh, tranzitoriu, dar ce se întâmplă între timp? Ar trebui să mai discutăm acest lucru și în Comisia ITRE, să vedem cum putem continua. Este un subiect care este sub uh, competență națională. Acum se pune întrebarea ce facem cu cele trei centrale nucleare. Eu aș susține ideea ca la nivel uh, de lucru să um, elaborăm un document în care să facem un rezumat al tuturor elementelor care ne preocupă, toate informațiile pe care le-am obținut, care să poată fi transmis și viitorului Parlament Uh, și asta pentru că aș vrea să avem un program cât se poate de clar pentru fiecare centrală nucleară, uh, pentru care să vedem și care etapă este planificată pentru când, așa cum ne spun acum operatorii, astfel încât în 5 ani să putem verifica dacă s-a respectat acest program. O a doua etapă ar fi să constatăm câte persoane plătim pentru dezafectare. Este o întrebare rămasă deschisă în Slovacia. Nu știm Mm, adică ni se dau niște cifre, dar nu știm exact cât dintre acești oameni se ocupă într-adevăr de dezafectare. Am pus această întrebare de mai multe ori, inclusiv la cină cu uh, ministrul și informația nu am obținut-o niciodată. Și aș vrea să întrebăm, să punem întrebarea cât se poate de concret. Sunt de acord că din informațiile pe care le avem acum, în orice caz trebuie să facem o, un rezumat, o imagine de ansamblu, pentru că dacă unul dintre noi nu revine, ă, ce se va întâmpla? Cei ă, care vin anul viitor ă, trebuie să o ia de la capăt, mi s-ar părea păcat. Deci cred că ar trebui să facem un document comun cu puncte comune, întrebări rămase deschise și așa mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că este o propunere foarte bună. Trebuie să vedem cum să o implementăm cât mai bine. Vom discuta poate asta la reuniunea coordonatorilor pentru a vedea cum ne asigurăm că întrebările și chestiunile sunt urmărite în continuare. Și de asemenea, cooperarea cu Comisia ITRE și ce să facem acolo. Domnul Sarvama, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații. Domnul Gaier a adresat exact uh, întrebările esențiale. Ce să facem cu aceste informații pe care le-am obținut? Ceea ce aș dori să spun este următorul lucru. Cred că în numele securității și a siguranței, se pot spune lucruri care sunt foarte greu de contrazis. Și trebuie să analizăm aceste lucruri. Sunt de acord cu doamna Gresle că trebuie să avem un calendar. Informațiile pe care le obținem în delegațiile noastre și îmi cer scuze, am vrut să particip, dar pur și simplu nu am reușit. Uh, E bine, informațiile pe care le obținem în aceste delegații sunt uh, ca într-un nor aici la Parlament și apoi uh, sunt, uh, este, sunt cei de la buget și bugetul în sine și acestea nu se întâlnesc. Dacă am înțeles corect, săptămâna trecută chiar am votat la Strasburg referitor la bani. Și mă gândeam, aceste lucruri nu, nu se întâlnesc, nu se suprapun niciodată. Și al treilea nor, iată l-am desenat aici pe hârtie, este realitatea de la fața locului. Aici lucrurile sunt cele mai complicate. Care este însă scopul delegațiilor noastre dacă nu să folosim până la urmă această informație? Acestea sunt uh, preocupările mele. Mulțumesc. Domnule Gheaier, dumneavoastră ați fost șeful acestei delegații. Poate doriți să, facem un să faceți un rezumat a ceea ce trebuie să se întâmple? Naja, ähm, ich habe es im Prinzip gerade schon probiert. Das, was, was Bine, sunt într totul de acord cu antevorbitorul meu. Dacă celelalte comisii nu vor să țină cont de informațiile pe care le acumulăm noi, le strângem noi, atunci care este soluția care ne rămâne la dispoziție? Bine, soluția este reprezentată de amendamente. Fiecare eurodeputat are posibilitatea de a introduce amendamente pentru a încerca uh, să modifice anumite texte. Asta este singura soluție pe care o avem la dispoziție. Însă recunosc că, iată, fiind, din moment ce suntem uh, supra-solicitați, uh, volumul de muncă e din ce în ce mai mare, e clar că uneori uh, există pericolul să lăsăm la o parte aspecte de genul acesta, care sunt importante. Dar, mă rog, amendamentele sunt singurele sunt singura soluție a noastră. Și acum, în ceea ce privește calendarul, da, aveți uh, perfectă dreptate cu toții și tocmai de aceea vreau să rog secretariatul să, să noteze pentru că, să nu uităm, colegi de la secretariat ne-au uh, însoțit în această delegație și au luat notițe. Prin urmare, cer uh, secretariatului să compileze aceste date pe care le-au notat ei uh, și mai apoi să creăm un fel de document comun pentru toate cele trei uh, centrale atomice. Și uh, acest document să fie vehiculat sau să, să circule între noi. Mai apoi, pe parcurs, am putea verifica dacă calendarul stabilit într-adevăr este respectat sau nu. Da, într-adevăr, întotdeauna am ținut uh, la colaborare, schimb de informații, transparență, etc., etc. Asta am predicat veșnic, dar nu toți interlocutorii noștri uh, respectă aceste prim, principii pe care le-am uh, le-am tot vehiculat noi. Tocmai de aceea trebuie să îi presăm pe inter locutorii noștri, să nu ne limităm la aceste delegații, la aceste deplasări la fața locului, ci să mai tragem de, de mânecă din când în când pe interlocutorii noștri și să-i întrebăm dacă, într-adevăr, calendarul a fost respectat sau nu. Avem tot dreptul să facem asta în calitate de Comisie pentru Control Bugetar. Deci, dacă vom primi uh, studiul și când vom primi studiul de la Eco-Institut cu privire la riscuri uh, și costuri implicate, costurile implicate de această dezafectare, e bine, în momentul în care vom primi acest raport, atunci cred că vom avea un fel de imagine de de ansamblu, un fel de imagine de ansamblu care s-ar putea adăuga tuturor informațiilor pe care le-am uh, colectat noi la fața locului. La acestea s-ar putea adăuga și informațiile pe care alți colegi le au din diferite surse. Ei bine, toate aceste surse de informații sau toate aceste informații primite din diferite, rus, uh, din uh, diferite surse ar putea fi uh, compilate într-un document uh, de lucru și acest document de lucru ar putea fi injectat în uh, activitatea parlamentară. Poate că nu vom reuși să facem lucrul acesta înainte de alegerile de anul viitor, dar cu siguranță documentul acesta ar putea fi de folos celor care ne vor urma. Deci, într-adevăr, avem nevoie de un document o, uh, un document care să fie discutat în, uh, în comisia noastră, dar acest document ar fi bine să fie, uh, să fie compilat după ce vom primi raportul din partea Eco-Institut. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Eh, er, eh, eh, Mai există alte comentarii? Nu, se pare că nu. Prin urmare, uh, Putem trece acum la punctul 5 de pe ordinea de zi. Este vorba despre delegația cont uh, la frontiera Bulgariei cu Turcia și Grecia. Domnul Gaier a fost șeful delegației acesteia de asemenea. Prin urmare, haideți să vedem ce putem afla de la dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și în acest uh, caz uh, avem o delegație care a urmat mai multor vizite efectuate la fața locului de către colegii ai Parlamentului European. Delegația noastră a fost, de fapt, ultima dintr-o serie de astfel de vize, vizite la, la fața locului. Noi, uh, cont, ne-am dus la Rotterdam, de asemenea am uh, am vizitat granița între Polonia și Kaliningrad și iată că de data aceasta ne-am deplasat uh, la frontiera Bulgariei cu Grecia și Turcia. De ce ne-am deplasat la aceste, în aceste locuri? Pentru că Europolul și OLAF au semnalat aceste locuri ca fiind uh, foarte problematice din punct de vedere al volumului contrabandei cu țigarete și țigări. Uh, și uh, granița dintre Polonia și Kaliningradul a fost uh, practic cel mai, a fost un, un fel de exemplu negativ. Bineînțeles, există și alte frontiere europene care sunt periculoase din punctul acesta de vedere, dar noi ne-am îndreptat, le-am vizitat pe acelea care sunt cele mai problematice, ca să spun așa. Dați-mi voie să fac un comentariu oarecum critic nu cred neapărat că, că ideea de a i include pe colegii din alte comisii în delegațiile noastre este neapărat cea mai fericită cu putință. Spre exemplu, acum că vorbeam despre frontiere, am adus uh, sau am dus alături de noi o serie de colegi care sunt specializați în problematica imigrației ilegale, etc. Ei bine, Ideea în sine inițial era una interesantă, ideea aceasta de suprapunere a competențelor, dar până la urmă, în practică, mi-am dat seama că ideea nu funcționează, pentru că uh, ambițiile uh, stabilite ale delegației devin din ce în ce mai uh, ambigue sau uh, domeniul, domeniul de aplicare al discuțiilor noastre devine mult prea larg și devenim prea vagi. Ei, ce am aflat la fața locului? Am aflat că am ajuns prea târziu. Această graniță problematică nu mai este chiar atât de problematică. De la autoritățile vamale bulgare, am aflat că dată fiind, dat fiind schimbul de experiență dintre vame și uh, uh, bulgari și uh, colegi din alte state europene, respectiv uh, vameși din Turcia, au, au dus la conștientizarea faptului că țigaretele ilegale nu mai sunt neapărat traficate peste granițele uh, Uh, de uscat. Și anume, portul Famagusta este acum uh, un punct, un focar de țigarete ilegale. Acesta este punctul de plecare al uh, unei mari cantități dintre țigările ilegale care ajung în uh, Uniunea Europeană. De asemenea, practicile traficanților s-au schimbat. Acum traficanții trafică cantități mici de, de țigări peste graniță. De asemenea, s-a descoperit faptul că Există multe țigări uh, ilegale produse în Bulgaria care nu mai sunt aduse în Uniunea Europeană, ci sunt uh, uh, traficate ilegal în Turcia. Deci vedeți că mafia are, din, are niște tentacule din ce în ce mai diversificate și, prin urmare, e clar că focusul nostru trebuie să se schimbe. În ceea ce privește activitățile la granița propriu-zisă pe care am, uh, sau granițele propriu-zise pe care le-am uh, vizitat, e bine, aceste activități s-au îmbunătățit, date fiind uh, eforturile autorităților. În ceea ce privește imigrația ilegală, de asemenea, ne dăm seama că aceste frontiere sunt, sunt trecute ilegal, în special de refugiați, și numărul acestor refugiați uh, crește din ce în ce mai uh, mult în special refugiații din uh, Siria reprezintă o mare problemă acum, dar e, e important să, să vorbim despre solidaritatea între statele membre care acceptă refugiați. Știu că în Germania numărul de refugiați este undeva la, la câteva milioane. Um, în schimb, Bulgaria, și bineînțeles situația în Germania este dificilă, în Bulgaria, în schimb, se chinuie cu vreo 10.000 de refugiați. Bine, amploarea problemelor e, e, e diferită, dar oricum ce am aflat din uh, toate discuțiile purtate pe tema aceasta, am aflat că până la urmă numărul de refugiați care trec uh, ilegal uh, granița bulgară nu este chiar așa de mare. Ce am mai făcut noi acolo? Am, uh, ne-am uitat la toate clădirile care țin de vamă. Uh, am văzut că în Bulgaria toate facilitățile vamale au fost modernizate, să fac eforturi mari în această direcție. Uh, de asemenea, a, am văzut că în Turcia, de partea turcă a graniței, deja lucrările de, mobiliza- de modernizare s-au încheiat. Am fost de-a dreptul uimit de amploarea lucrărilor desfășurate de, de către Turcia și de calitatea acestor uh, eforturi s-au, uh, s-au depus o serie de eforturi în uh, direcția îmbunătățirii uh, Uh, sau accelerării uh, tuturor procedurilor de, de trecere a uh, cetățenilor. De asemenea, s-au îmbunătățit toate facilitățile care țin de supravegherea mărfurilor legale și ilegale care trec granița. Deci am fost uimit. În schimb, însă, în Grecia, de partea greacă a, a frontierelor sau pe frontiera greacă, lucrurile nu stau la fel de bine. Situația este din ce în ce mai uh, problematică. Situația financiară a autorităților uh, din Grecia este una dificilă și asta se vede și la vamă. Um, coloanele de mașini care așteaptă pe partea uh, greacă sunt imense. Așteaptă acolo înainte de a putea încheia toate formalitățile de, de trecere a frontierei. Și uh, dificultățile de partea greacă, bineînțeles că generează dificultăți și uh, la frontiera turcă și, uh, și respectiv bulgară. Deci, această situație din Grecia se datorează economiilor care s-au operat. Ei bine, aceste economii n-ar trebui să genereze uh, Uh, problemele acestea pe care le-am putut uh, sesiza. De ce? Pentru că aceste probleme nu, nu duc uh, la nimic altceva decât la scăderea veniturilor Uniunii Europene, nu-i așa? Pentru că Iată, mult mai puține mărfuri ajung în Uniunea Europeană, veniturile la bugetul Uniunii Europene scad din pricina faptului că în Grecia se fac economii, economii care, iată, generează o serie de efecte adverse. Nu știu ce putem face pentru a ajuta pe pe greci. Uh, am înțeles că există mari nevoi acolo, de la câini uh, dresați la personal suplimentar. În orice caz, uh, e clar că multe trebuie fă făcute. Domnul președinte, mulțumim Jens. Dorește cineva să comenteze? Cineva de la comisie, de la OLAF? Vreau să mă asigur că și cei de la OLAF au timp să spună ceva. Doamna Gresle, mai întâi de toate. Vă mulțumesc. Uh, inițial am tot, m-am supărat. Drumurile au fost lungi, uh, Impresiile au fost puternice, dar uh, așa la finalul delegației mi-am dat seama că această deplasare într-adevăr a fost necesară. Am văzut uh, cât de importantă e tehnologia la punctele de trecere a, a frontierei, cât de importante sunt într-adevăr uh, sunt într-adevăr angajații, cât de important este, este personalul am văzut uh, de asemenea cât de importantă e problema refugiaților. Am înțeles în Turcia că un, un stat uh, într-un sat din apropierea Greciei, din uh, apropierea graniței, îmi cer scuze, sunt o mulțime de refugiați care pur și simplu așteaptă să treacă în Uniunea Europeană. Deci, foarte multe impresii am reușit să acumulez în cursul acestei delegații. Și uh, care este urmarea acestei vizite? Ei bine, cred că trebuie să le atragem atenția șefilor de stat uh, și de guvern asupra realităților din aceste zone de frontiere. E clar că Grecia are nevoie de ajutor și asta cât mai curând cu putință. Vă mulțumesc! Ik, uh, ik word net ingelicht dat... Uh... Domnul președinte, tocmai am fost informat um, tocmai am fost informat de către secretariat că Comisia Libe, pornind de la informațiile constatate de către noi, a decis să Uh, facă o vizită la taberele, în taberele de refugiați care se află la granița cu Bulgaria. Cred că asta este un prim rezultat pozitiv pe care delegația noastră îl are. Cineva de la Comisie sau cineva de la OLAF uh, vrea să intervină? Da, aveți cuvântul? Vă mulțumesc, domnule președinte. Pornind de la Turcia și problema, problema legată de Bulgaria, dați-mi voie să vă spun că din experiența pe care o am cu autoritățile din Turcia, pot să uh, extrag uh, o mulțime de informații tare, tare inter- interesante. Dacă în urmă cu 2 ani de zile traficul ilegal de țigări uh, reprezenta în Turcia doar 2% din uh, totalul țigărilor vândute, e bine, în momentul de față acest procent a crescut la 16%. Uh, s-a constatat uh, într-adevăr că multe dintre aceste țigări uh, sunt produse în Bulgaria, merg din Bulgaria în Turcia, mai apoi ajung în, în Irak și după aceea se întorc în Turcia. Deci iată un adevărat cerc vicios. Există un producător de produse din tutun în Bulgaria și acest producător este responsabil pentru majoritatea țigărilor ilegale, țigărilor traficate. Dar cineva uh, practic uh, deține acest producător de, de produse din tutun. Cineva trebuie să știe ce se întâmplă acolo. Prin urmare, noi, autoritățile europene, ar trebui să cerem autorităților bulgare să creeze un sistem de urmărire a activităților acestui producător de tutun și, într-adevăr, e nevoie de o, o supraveghere a fluxurilor financiare generate de această activitate ilegală. Și asta cât mai curând cu putință. Domnul președinte, iată un semnal de alarmă pe care ni-l dă Olaf. Vrem să vă mulțumim pentru toate eforturile depuse de, de către dumneavoastră, de toate reușitele obținute de Olaf, nu doar în acest uh, domeniu, ci și în alte domenii. Mai sunt uh, comentarii? Nu. Domnul Legaier, n-am nimic de adăugat. Vă mulțumesc. Domnul președinte, perfect. Bine, ținem, vom ține cont de toate aceste uh, aspecte puse în dumneavoastră de, în, de dumneavoastră în discuție și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Declarația cont în, la Kaliningrad. E a doua oară când facem o, o deplasare acolo. Uh, de data aceasta, lider al delegației a fost domnul Jan Mulder. Domnul Mulder, Într-adevăr, vizita aceasta a fost impresionantă. Iată, Kaliningradul există în continuare și o uimire pentru mine. Dar haideți să revin la subiect. Această vizită în Kaliningrad a fost creată pentru a vedea noi cum anume sunt cheltuiți banii Uniunii Europene. Am vizitat o serie de puncte de trecere a frontierei, am avut o serie de discuții cu autoritățile ruse, lituaniene, de asemenea, și am senzația că până și rușii au fost foarte sinceri în discuțiile cu noi. De asemenea, am vizitat un spital Este vorba despre un, un uh, spital în care există un uh, program sau este implementat un program de asistență europeană uh, pentru combaterea SIDEI și tratarea acestei boli. Mi se pare că fondurile acestea europene sunt într-adevăr bine utilizate. De asemenea, am vizitat un un cartier, un cartier nou finanțat de Uniunea Europeană. Ce are deosebit acest cartier? S-a investit uh, mult în, uh, într-o centrală de purificare a apei. De asemenea, am vizitat peninsula uh, pe care se află Kaliningradul și am mai vizitat pe acolo ce, ce mai puteam vizita. Din punctul de vedere al fondurilor europene, noi considerăm că acestea sunt bine utilizate, dar bine, vizita noastră a durat o singură zi, din păcate. Deci ceea ce vă spun eu acum uh, reprezintă impresiile pe care le-am putut, uh, le-am putut acumula pe parcursul acestei vizite de o singură zi. Dar n-am vizitat fabrica de țigări din Kaliningrad, uh, pentru că fabrica aceasta are o producție enormă, enormă. Uh, Uh, autoritățile din, uh, ruse nu au vrut să vorbească cu noi despre această fabrică. Am încercat să discutăm uh, cu interlocutori la fața locului, n-am prea putut obține mari sau uh, Uh, foarte multe informații și tocmai de aceea consider că acest subiect ar trebui să fie adus la cunoștința Comisiei. Cred că ar, am putea să formulăm o întrebare cu solicitare de răspuns oral către Comisie pentru a vedea uh, ce anume se întâmplă cu, a, cu toate aceste țigări care sunt fabricate în Kaliningrad. Kaliningrad. Știm că problema este una internațională. Uite, uitați, am auzit despre uh, Bulgaria, țigările merg în Egipt, uh, se întorc din Egipt. Uh, uh, deci problema țigărilor este una mare, dar iată că până și în sânul continentului european există această mare fabrică de țigări care uh, are o producție record, uh, care producție se desface nu se știe exact unde. Deci problema există. Uh, autoritățile, vă spuneam, uh, nu au vrut să vorbească cu noi pe marginea acestui subiect. Presa era tare interesată de detalii. Deci, ce ne rămâne de făcut? Trebuie să adresăm acea întrebare cu solicitare de răspuns oral către comisie. Domnule președinte, Bun, da, decizia cu privire la această întrebare va fi luată de conferința președinților și conferința președinților încă nu a reacționat la solicitarea noastră. Prin urmare, ar trebui poate să luăm legătura cu uh, liderii noștri ai grupurilor. Mai vrea cineva să intervină? Doamna Gresle, cineva de la Olaf, poate? Uh, S-a vorbit despre producția de țigări din Kaliningrad. Oare cei de la OLAF nu au informații su- suplimentare pentru noi? Dar mai întâi de toate, doamna Gresle. Este important ca întrebările pe care le punem comisarului Șemeta privind descărcarea să ne dea un răspuns. De ce Uniunea Europeană nu și-a pus întrebări în legătură cu activitatea acestei fabrici de țigarete? Pentru că este clar că o asemenea supraproducție are ca scop ca aceste țigări să fie traficate, să ajungă ilegal în Uniunea Europeană. Pentru că uh, nu este normal uh, o asemenea producție. Iar autoritățile din Rusia ne-au spus că închiderea acestei fabrici nu a fost solicitată niciodată de către Uniunea Europeană, nu s-a aflat pe ordinea de zi a uh, discuțiilor. Președintele, domnule Ron, dumneavoastră aveți informații? Ați avut contacte cu autoritățile din Kaliningrad? Doriți să interveniți? Mulțumesc, domnule președinte. Nu, am nimic de adăugat. Într-adevăr, constituie o problemă majoră. Știu din propriile mele contacte cu autoritățile ruse că ceea ce doamna Cresle spune este absolut corect iar atitudinea lor este însă că nu s-a încălcat legislația pe teritoriul rus, deci de ce ar întreprinde uh, vreo acțiune împotriva celor care derulează o activitate cât se poate de legală. Dar noi uh, știm exact că aceste cantități care sunt produse acolo sunt introduse ilegal în Uniunea Europeană, în special în Germania. Dar uh, eu cred că va exista la un moment dat o convenție cadru privind uh, producția de tutun uh, care poate va avea în vedere și acest aspect. Pentru că în momentul în care am negociat această chestiune la Geneva a fost că uh, trebuie să existe un sistem de urmărire care să fie funcțional. Dar sigur că trebuie să se respecte și prevederile privind spălarea de bani și uh, poate că în felul acesta vom putea să tratăm și problema legată de Kaliningrad și poate că și autoritățile ruse vor ratifica această convenție cadru, dar nu este o soluție pe termen scurt, va necesita mai degrabă câțiva ani până când va deveni viabilă. Doamna Gresle, spuneați că uh, doriți să existe un sistem de trasabilitate. M-ar interesa uh, informațiile legate de un asemenea sistem de trasabilitate, pentru că eu, în ce privește directiva privind uh, produsele din tutun, am avut un amendament legat de trasabilitate, dar toată lumea mi-a spus că um, ar fi nevoie de costuri foarte mari și oamenii s-au opus. Deci, um, Poate că mi-ați putea furniza informații legate de acel sistem care se va avea în vedere. Bun. Mulțumesc, domnule președinte. Avem uh, două sisteme interesante de uh, urmărire și trasabilitate. Odată, prin acest protocol FCTC, Convenția Cadru, privind produsele de tutun, dar uh, nu este vorba doar de uh, uh, urmărirea până la consumator. Eu cred că este important să identificăm de unde provin țigaretele, pentru că uh, acest aspect este important. Cred că vorbiți despre directiva privind produsele din tutun, care a fost o propunere a Direcției Generale Sanco, nu avea vreo legătură cu activitatea celor de la OLAF. Dar, pe de altă parte, este opoziția Comisiei și OLAF susține Direcția Generală Sanco în toate propunerile pe care le-a făcut din acest punct de vedere. Mulțumesc, doamna Grace Lay eh, a menționat această problematică pentru că eh, o serie de eh, deputați au înaintat amendamente în legătură cu această problemă tracking and tracing în cadrul directivei privind produsele din tutun multe amendamente au trecut, dar nu toate. Însă doamna Gresle este mereu atacată pentru că se pare că uh, acest sistem de tracking and tracing uh, nu poate fi implementat. Doamna Gresle, îmi cer scuze că prelungim discuția. Noi în clipa de față înce riscăm să pierdem această propunere de amendament în cadrul întâlnirii tripartite. Dar se pare că sistemul care funcționează în ce privește tracking and tracing nu poate să depisteze și falsificarea produselor. Eu aș vrea să primesc informații legate de sistemul care funcționează pentru a-l putea pune la dispoziție raportorului și raportorilor din umbră. Deci ar trebui cât mai repede posibil să ne puneți la dispoziție aceste informații. Mulțumesc. Da, rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doar să mă refer la acordurile pe care noi le-am încheiat cu producătorii. Este vorba despre prevederi legale, obligatorii legate de tracking and tracing și eh, aceasta, într-adevăr, este o modalitate de a combate traficul de țigări. Sigur că avem și uh, producători din Uniunea Europeană uh, care uh, până la urmă ajung pe piața ilegală de țigarete și uh, aici nu funcționează sistemul de tracking and tracing. Dar eu cred că directiva privind produsele de tutun, dacă ar o uh, impune un asemenea sistem, ar putea fi o modalitate de combatere a traficului de țigarete pe plan mondial. Pentru că trebuie să se aplice tuturor producătorilor, pentru că uh, prin noul sistem uh, ar fi avuți în vedere și consumatorii. Deci eu voi vorbi cu colegii mei și să văd dacă vă putem pune la dispoziție informațiile care să fie de folos. Îmi pare rău că insist, dar acordurile privind produsele de tutun spun clar că uh, există producători care au implementat și sistemul de tracking and tracing, dar cea mai mare firmă, Philip Morris, nu a implementat acest sistem. Deci nici măcar în acordurile legate de, producerea, eh, de produsele de tutun, sistemul nu funcționează în ce privește eh, cei mai mari producători. Unii au în vedere implementarea sistemului tracking and eh, tracing, alții nu. Bun. Trebuie să apreciem faptul că în momentul în care am început producătorii nu țineau seama de cât de master cases. Dar noi am insistat până la urmă, eh, inclusiv în legătură cu eh, fiecare eh, pachet individual de țigarete și acum, uh, în cadrul Convenției Cadru, va exista obligativitatea, nu uh, doar uh, în ce privește marile pachete, ci fiecare pachet individual să fie aplicat și sistemul de trasabilitate, să știm ca atare cu precizie proveniența produsului pentru că dacă este vorba doar de cantitățile mari, nu vom reuși niciodată să rezolvăm problema. Este un fel de joc de ping-pong. Deci, bun, ă, ce, ce se întâmplă în clipa de față? Uh, um, I'm now moved to the policy area in Olaf. Eu în clipa de față mă voi ocupa de probleme de politici în cadrul Olaf. Dar uh, am avut noroc că a venit totuși cineva care până acum uh, era competent în domeniu. Dar înțeleg că acum uh, altcineva se va ocupa de acest tip de activitate. We gaan het, eh, we gaan het hierbij houden, denk ik. Um, we... Putem să ne oprim deocamdată cu discuția noastră aici. Domnule Mulder, în final, da, vreau să spun că așteptăm decizia conferinței președinților în perspectiva discuțiilor din ultima vreme, cred că Olaf ar trebui să fie mai bine pregătit să răspundă la aceste întrebări. Președintele, bun, în cazul acesta este ora 5 și un sfert. Înainte de a trece la punctul următor, care este prevăzut apa pentru ora 6.30. Am putea face o pauză de un sfert de oră, dar vom începe foarte punctual la 5.30. Goed, collega's, na deze onderbreking van een twintigtal minuutjes hebben we... După această întrerupere de 20 de minute, domnul Lehar între timp uh, a venit în mijlocul nostru. Este vorba despre raportul anual pentru anul 2012 al Băncii Europene pentru Investiții. Ați primit textul, am discutat cu domnul Hoyer rugându-l ca timp de 10 minute să ne facă o scurtă prezentare și după aceea vom avea timp la dispoziție pentru a-i pune întrebări. Vă rog. Der Vorsitter, Damen und Herren, merci, thank you very much for the... Doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru invitație în Parlamentul European. Este o plăcere pentru mine să revin în comisia dumneavoastră și să vă prezint câteva idei legate de vederile noastre pe marginea raportului domnului Marinescu, care probabil va fi discutat pe 5 decembrie, săptămâna viitoare. Îmi cer scuze pentru faptul că nu a fost posibil să vin mai devreme în mijlocul dumneavoastră, dar apreciez ocazia de a avea un schimb de vedere astăzi. Și Folosesc ocazia și pentru a vă prezenta uh, orientarea actuală și activitățile Băncii Europene de Investiții. Înainte de toate, a fost uh, implementată o creștere de personal și în clipa de față planurile foarte ambițioase pe care am, le-am stabilit se materializează și sperăm ca până la finele acestui an, care nu mai este prea îndepărtat, să putem oferi o situație fericită. În legătură cu injecția de capital care a fost făcută, uh, Ehm, aproximativ 70 de miliarde de euro au putut fi puse la dispoziție pentru creșterea numărului de locuri de muncă pentru a face investiții în Europa. Este un răspuns eficient în legătură cu necesitățile de investiții existente. În mod special, noi dorim să finanțăm pe termen lung activitățile IMM-urilor, Sigur că în momentul în care banca a fost înființată cu ani în urmă, nu ne puteam gândi la investiții uh, pe termen lung uh, și cu uh, maturitate pe o perioadă îndelungată a creditelor. În clipa de față, investițiile în acest domeniu constituie o prioritate pentru noi și noi în clipa de față încercăm să acordăm credite um, în număr mai mare pentru IMM-uri pentru anul 2013 de la 12 miliarde de euro sperăm să ajungem la 20 de miliarde de euro. iar grupul uh, nostru uh, deja uh, are în vedere depășirea acestor credite de peste 20 de miliarde de euro. Noi, de asemenea, dorim să sprijinim IMM-urile din statele care au fost cel mai puternic lovite de criză. Dar dați-mi voie să spun foarte clar, noi încercăm să avem un portofoliu de creditare uh, în întreaga Uniune Europeană, pentru că noi nu suntem o bancă pentru statele din zona euro, ci pentru întreaga Uniune Europeană. Acest lucru este foarte important, inclusiv pentru investitorii noștri, pentru a garanta o diversificare pe uh, țări uh, și IMM-urile să uh, poată să fie creditate și în țările care uh, se află în afara celor care uh, au fost sub o presiune deosebită a crizei. În Grecia, în iunie 2013, am semnat prima facilitate de Uh, uh, produse atât destinate importului cât și exportului și de asemenea să creăm garanții pentru uh, plăți avansate. Pentru că au existat probleme pentru IMM-urile care aveau o activitate încununată de succes pe piața internațională, pentru că pentru a putea exporta aveau nevoie de asemenea de import și uneori importul a devenit o mare problemă. Pentru a facilita procesul, pentru acele IMM-uri care aveau activitate de succes la export, am încercat să le facilităm și accesul la produse de import. Acesta era rostul acestei facilități. Iar în legătură cu această facilitate, noi trebuie să fim o punte sigură între uh, diversele bănci. Facilitatea ne permite să revitalizăm uh, piața uh, produselor din Grecia și 85% din risc ne l asumăm um, în colaborare cu băncile locale din Grecia. Există o asemenea facilitate și cu Cipru și cu alte țări din Uniunea Europeană care și-au manifestat interesul pentru a beneficia de acest instrument. Deci eu cred că pe lângă Cipru și Grecia vor exista și alte țări. Am dezvoltat și inițiativa privind IMM-urile pentru ca să le facilităm accesul la produsele instituțiilor financiare, pentru că IMM-urile au avut de suferit în legătură cu reducerea unor fonduri, inclusiv în ce privește strategia 2020 și eu cred că în cadrul următorului cadru financiar multianual, până la urmă, aceste instrumente vor trebui să fie amplificate, inclusiv pentru anul 2014. Va trebui să explorăm opțiunile care există. În clipa de față e datoria statelor membre să ne spună punctul de vedere. Iar noi dorim de asemenea să încercăm să acoperim niște goluri pe piață. Noi încercăm să uh, susținem anumite obiective, antreprenariat, uh, cercetare, dezvoltare, locuri de muncă. În paralel, uh, noi, prin baza unei creșteri de capital, din partea shareholderilor, cred că putem colabora mai bine cu băncile naționale pentru și să consolidăm colaborarea noastră. Este clar că o asemenea mișcare din partea noastră va ne, uh, stimula uh, și un răspuns din partea Comisiei Europene și sper că și Parlamentul European uh, va contribui la stimularea Comisiei să uh, ia o decizie. Sper că acest lucru să se întâmple cât mai curând pentru a nu pierde timp. Noi suntem conștienți de faptul că dumneavoastră pentru ultimele luni ale perioadei legislative aveți un uh, calendar foarte ambițios. Eu sper să obținem progresele scontate în acest domeniu. În contextul acestui exercițiu financiar în favoarea IMM-urilor, trebuie să uh, ne gândim și la uh, directiva care se discută acum în Parlamentul European și în Consiliu în ce privește rolul Băncii Europene de Investiții este esențial ca toate inițiativele privind uh, regulamentul financiar să uh, fie favorabile IMM-urilor, să garanteze stabilitate financiară și să vină în întâmpinarea așteptărilor contribuabililor, iar uh, cadrul care trebuie să funcționeze pentru instituțiile de credite trebuie să creeze garanții uh, că uh, nu va dezavantaja creditarea IMM-urilor și uh, activitatea în raport cu partenerii internaționali. Este nevoie de politici uh, publice care să favorizeze și credibilitatea instituțiilor financiare, iar Banca Europeană de Investiții să nu își limiteze activitatea. Există o diferență între Banca Europeană de Investiții și celelalte instituții financiare, inclusiv băncile naționale, pentru că um, unele uh, nu funcționează și în ce privește acordarea de credite. Um, își funcționează mai degrabă ca trezorieri. Dar în ce privește creditele către IMM-uri în statele membre, trebuie să ne gândim și la protejarea acestor împrumuturi, fără ca ele să devină prea scumpe pentru beneficiari. O altă provocare, din punctul nostru de vedere, este combaterea lipsei locurilor de muncă pentru tineri. A existat în iunie o discuție la nivelul Consiliului European. BEI a răspuns eficient în legătură cu prioritatea de a promova angajarea tinerilor și există doi piloni în ce privește investiția în pregătirea. Uh, noi vom stimula IMM-urile să angajeze tineri, trebuie ca micile companii să poată și pe termen scurt să creeze uh, locuri de muncă pentru tineri. Trebuie să ne gândim că 80% uh, din locurile de muncă care s-au pierdut, care n-au mai fost în ultimii ani la dispoziția tinerilor, au fost la nivelul IMM-urilor. Deci noi trebuie să pornim din nou aceste motoare. În al doilea rând, trebuie să ne gândim la îmbunătățirea pregătirii vocaționale ne concentrăm pe investiții cu un impact pe termen mai lung, inclusiv în ce privește facilitățile educaționale, școli, eh, centre de pregătire, de training, universități, eh, burse vocaționale, programe pentru viitorii tineri angajați programul pentru tineri trebuie să se bazeze pe instrumente financiare și noi am început implementarea acestui instrument încă în vară. Este vorba despre 6 miliarde de euro până la finele anului, eh, care să se concentreze pe cele două laturi ale Uh, programului și noi ne-am atins deja obiectivul și am pus la dispoziție împrumuturi în valoare de 6 miliarde de euro. Mm, asta a fost o surpriză pentru uh, mulți. Uh, când ne-am întâlnit în iulie la Berlin, șefii de state m-au întrebat când vom avea capacitatea să punem la dispoziție aceste sume de bani. Noi am răspuns că în august se va întâmpla acest lucru. Uh, și nimeni nu ne-a crezut, dar noi ne-am îndeplinit această promisiune și am îndeplinit așteptările pentru anul curent. Dați-mi voi să spun câteva cuvinte și în legătură cu modelul nostru de business, pentru că au existat diverse zvonuri în ultima vreme, care au fost repetate, și anume că Banca Europeană de Investiții va, se va expune unor riscuri și va pierde probabil calificarea triplu Când, mai ales când situația s-a deteriorat în Grecia, dar noi în clipa de față am fost uh, ultima bancă uh, activă. Uh, acest calificare triplu A nu este un fetiș pentru noi. Da, noi ne bazăm pe bani privați care sunt până la urmă garantați de către stat și eu cred că piețele de capital trebuie să obțină acești bani de la investitorii privați. De... Noi împrumutăm banii de care dispunem și sigur că trebuie să încercăm să protejăm aceste împrumuturi dar trebuie să acționăm rapid în statele care au cea mai mare nevoie din partea noastră. Iar atitudinea aceasta a fost până la urmă răsplătită de către uh, uh, Standard Poor's, de la A negativ am ajuns până la urmă să uh, obținem ratingul A stabil. Și eu cred că trebuie să creăm, bineînțeles, și acel capital tampon necesar în situații de criză și uh, ratingul de fapt uh, demonstrează că analizele făcute de noi au fost eficiente și sunt uh, în continuare credibile. Și uh, încă o idee. În ce privește activitatea externă a BEI, știți că 10% din banii uh, noștri merg pentru susținerea politicilor europene în afara uh, granițelor Europei și majoritatea finanțărilor se derulează în baza unei garanții bugetare Consiliul European și Parlamentul European în, în clipa de față încă se află în dezbate privind viitorul cadru financiar multianual și eu cred că și în perioada următoare această garanție va putea să crească cu 25% față de perioada precedentă 2007-2013 și noi suntem recunoscători că Parlamentul ne susține în ce privește privește transparența, știu că este foarte importantă pentru dumneavoastră. În, uh, recent am uh, ne-am raliat la inițiativa de transparență internațională care să furnizeze informații în legătură cu asistența financiară pentru dezvoltare. Uh, și asta demonstrează că BEI s angajat în procesul de a îmbunătăți uh, calitatea informației pe care o furnizăm, inclusiv prin site-ul nostru pentru a conchide. Am întreprins multe pentru a face față crizei, uh, dar oricum uh, investițiile sunt mai mici decât în perioada care a precedat criza economică. A existat o perioadă de recesiune și noi uh, vom continua să uh, ne derulăm activitatea noastră de a asista în special statele care au avut de suferit, analizăm uh, situația de la o țară la alta pentru ca um, activitatea bancară să atingă impactul maxim. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru susținerea dumneavoastră. Werner Hoyer. Ik heb een aantal... Mulțumim, domnule Hoyer. Avem o serie de solicitări de intervenții, dar, în primul rând, dați-mi voi să vă spun că domnul raportor, domnul Marinescu, um, își cere scuze, nu poate participa pentru că se află în Grecia cu alte angajamente, dar va fi înlocuit de către doamna Gresle. Apoi aș dori să-i dau cuvântul domnului Mulder pentru că trebuie să plece la ora șase pare surprins că eu știu așa ceva, dar uh, știu multe lucruri. Însă întâi, uh, doamna Gresle, în numele raportorului. Va fi dificil să înlocu- să-l înlocuiesc pe raportorul, uh, pe domnul Marinescu, dar, pe scurt, vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezență. După tot ceea ce mi-ați spus, nu am înțeles unde se află BEI la toate proiectele pentru 2012? Câți bani au obținut BEI de la comisie? Câți bani ați, uh, um, ați uh, dat ca și credit? Apoi, în ceea ce privește Jaspers, ce s-a întâmplat în 2012? Uh, ceea ce este prevăzut uh, în raportul dumneavoastră de activitate este numai un rezumat pentru 2006 nu pot să evaluez în mod clar ce a făcut banca în ultimii ani, pentru că sunt prezentate unele lucruri uh, pe mai mulți ani um, împreună. Apoi, în ceea ce privește Grecia, în Grecia am, avem sute de proiecte unde nu avem niciun fel de veste. Ce fel de uh, experiență aveți dumneavoastră cu Grecia? Ce fel de uh, ce se întâmplă cu proiectele noastre acolo. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Mulder atunci. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat uh, cuvântul așa repede. Aș dori să-i spun uh, președintelui Bey că nu este vorba de faptul că nu mă interesează răspunsurile dumnealui, dar trebuie să merg la deschiderea unei, exp- eh, unei expoziții pe care eu o sponsorizez nota, um, răspunsurile vor fi notate de către asistenții mei. Am o întrebare referitoare la ratingul de A. Nu este vorba de un rating pe care BEI îl are pentru că uh, BEI uh, este o bancă serioasă care are o bună intuiție, dar și pentru că capitalul vine de la statele membre. Însă, din ce în ce mai multe state membre își pierd propriul rating de AAA este acesta un pericol pentru, sta, pentru bei? Și apoi, ne bucură foarte mult că sprijiniți IMM-urile, însă în mod tradițional acest lucru ține de băncile comerciale. Cum vă asigurați că nu creați o uh, concurență neloială față de băncile comerciale. Cum, cum se iau aceste decizii? Mulțumim, Ian. Și acum revenim la procedura obișnuită uh, cu vorbitorii numele grupurilor. Doamna Iala Sender. Mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer scuze că nu am putut veni mai repede. Am uh, avut, uh, m-am ocupat de un raport la Comisia TRAN. Con verdadera interés eh, todas la, las acciones y actividades del banco. Eh, yo le querría preguntar tres. Mă interesează foarte mult uh, activitățile BEI. Uh, așadar, am și unele întrebări. Și anume, tot ce ține de creștere, Um, ne-ați uh, spus lucruri foarte pozitive despre asta și ne-ați explicat foarte clar lucrurile. Tot ce îmbunătățește potențialul BEI în ceea ce privește instrumentele de finanțare, chiar dacă este vorba de o abordare mai degrabă interguvernamentală, dar în instituția noastră aveți relații cu mai multe guverne multilaterale Întrebarea mea este următoarea. În raport ne prezentați unele lucruri. Asta include cofinanțarea din partea statelor membre? Ne puteți explica asta pentru că ține de bănci naționale și entități financiare naționale. În ce măsură puteți să ne vorbiți despre munca pe care o faceți cu celelalte entități financiare menționate în raport? Și aș dori să vă solicit informații și referitoare la munca pe care o faceți cu băncile. Am auzit, de exemplu, de bănci și bănci de economii din Spania. Puteți să ne dați informații dacă, a unor activități uh, în colaborare cu alte bănci, de exemplu bănci germane de economii. În ceea ce privește posibilitatea de a sugera proiecte, unii dintre potențialii beneficiari ni s-au plâns că că li s-au cerut uh, contribuții mult prea mari, că unele dintre aceste um, credite pe care le acordați, pe de altă parte, ar putea fi uh, văzute ca ajutor de stat. Și, în ultimul rând, capacitatea pe care o aveți pentru a colabora cu entități din afara Uniunii Europene. Uh, mă refer mai ales la Maghreb acum. ce proporție a muncii dumneavoastră de la BEI și activității noastre ține de acest uh, domeniu. Mulțumesc, domnule Odi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă urez și eu bun venit și să vă spun cât de mult uh, apreciem atenția pe care ne-o acordați, pentru că sunteți președintele unei organizații interguvernamentale și, de fapt, nimic nu vă obligă să veniți în fața Parlamentului European. Deci, uh, apreciem foarte mult faptul că veniți uh, alături de noi să purtăm aceste discuții. Aș dori să reamintesc faptul că comisia noastră este competentă pentru BEI în mod istoric, uh, era vorba de Comisia Monetară, Comisia Econ care se ocupa de asta, dar iată, acum uh, Comisia noastră se ocupă de relațiile parlamentare cu uh, BEI. Domnule președinte, întrebarea mea este aceeași de vreo șase ani. Comisia noastră ar dori ca BEI să Um, fie supusă unei supravegheri prudențiale. De șase ani solicităm acest lucru, am discutat asta cu predecesorul dumneavoastră și cu președintele BCE. Ne-am închipuit că pe temeiul juridic pe care l-am utilizat, utilizat pentru Uniunea Bancară uh, vom putea, am, am, am crezut că vom putea oferi BCE uh, competența de supraveghere a BEI. Însă Consiliul nu a fost de aceeași uh, părere. Uh, Comisia nu poate să facă nimic atât timp cât Consiliul nu face nimic, deci uh, nu, nu progresăm și nu vedem nici la BEI o dorință de a se supune acestei supravegheri. Care este poziția noastră pe acest subiect? Un al doilea subiect, ce anume Uniunea Europeană ar urma să fie asociată să devină asociat al acestei uh, bănci. Și o ultimă întrebare. Avem impresia că, în ceea ce privește investițiile pe termen lung, nu au avut loc uh, discuții la nivel înalt, referit, înalt la referitor la uh, infrastructurile europene și la investițiile în acesta. Uh, Uh, este vorba de probabil 1000-1500 de miliarde de euro care ar trebui să fie investite în teritoriu. Da, bun, putem spune nefericita BEI uh, este uh, chemată să răspundă la toate problemele. Nu mi-amintesc bine de dată, dar am văzut că Consiliul a acordat sarcina BEI de a uh, face o propunere de a, um, de a elabora câteva idei pe acest uh, subiect, și anume al finanțării pe termen lucru. Puteți să ne dați impresia dumneavoastră în calitate de bancher. Cum vedeți finanțarea tuturor acestor infrastructuri? Pentru că nu putem uh, să ne bazăm numai pe dumneavoastră. Există investiții care ar merita să fie finanțate nu numai prin credite. Apoi, în ceea ce privește creșterea capitalului în state, statele membre au un capital de aproximativ 220 de miliarde. N-am înțeles foarte bine această operațiune de 10 miliarde în plus, uh, atâta timp cât era suficient uh, să se plătească ceea ce statele membre trebuiau plătit deja aceste fonduri, 10 uh, miliarde, care până la urmă am înțeles că au fost plătite în lichid, am înțeles că aveați 220 de miliarde cu care puteați acționa. N-am înțeles ce s-a întâmplat cu acești 10 miliarde. Mulțumesc. Acum domnul Rubi. Mulțumesc, domnule președinte. Eu mă refer la ajutorul pentru dezvoltare, mai ales în Africa. Comisia, cu comisarul Pibalgs, a prevăzut multe proiecte în domeniul energie, dar și în alte domenii și se încearcă aici crearea unor noi structuri. Care este situația cu cofinanțarea aici? Pe de o parte finanțează Comisia Europeană, pe de altă parte Banca Europeană de Investiții este posibil ca proiecte precum Jeremy și Jasmine să fie direcționate în această direcție, astfel încât să se stimuleze micile structuri din aceste țări, astfel încât tocmai aceste mici structuri să aibă posibilități financiare pentru a investi într-o mică uh, centrală energetică, într-o microhidrocentrală sau într-un uh, sistem de epurare a apei astfel încât condițiile de viață din aceste țări să se poată îmbunătăți. Și apoi, foarte important, mi se pare cooperarea între IMM-urile noastre din Europa și întreprinderile mici și mijlocii din afara Europei. Deci a crea această funcție de punte astfel încât să poată fi posibilă această interacțiune între mici întreprinderi. cum pot, putem folosi structurile existente din Europa și care este situația cu cofinanțarea interguvernamentală, BEI, uh, uh, Comisia Europeană și modelele de parteneriat public-privat. Mulțumesc, domnule președinte. Probabil uh, veți fi frustrați pentru că sunt multe întrebări care necesită răspunsuri foarte detaliate. Și cred că nu voi putea să vă dau atâtea, chiar atâtea detalii. Însă folosim fondurile de la bugetul UE într-o varietate foarte mare de proiecte. Este vorba de facilitatea pentru partajarea riscului, apoi mandatul uh, instrumentului de investiții, solicităm o creștere a plafonului pentru EIF și sperăm că toată lumea va fi de acord, dar va dura ceva timp, însă noi trebuie să continuăm să lucrăm cu mandatul actual astfel încât lucrurile să nu se um, să nu se amâne până când vom avea noul Parlament, noua Comisie și așa mai departe. Avem noi, instru- noi instrumente, precum obligațiunile de proiect. Jaspers, Jeremy și Jessica sunt instrumente care oricum uh, lucrează împreună. Varietatea este foarte mare și să avem cifre concrete Pot să vă spun uh, numai atât. În ceea ce privește Jaspers, contribuția bugetară din 2012 în 2013 a crescut cu puțin de la 30,2 la 30,7. Cheltuiți până astăzi au fost mai 28 de milioane. Deci, de-a lungul anilor, putem aduna cifrele Uh, la Jaspers este destul de impresionant, mai ales uh, eficacitatea. Ceea ce trebuie să încercăm să facem oricând uh, cu această bancă, dar și cu bugetul Uniunii Europene, este să combinăm trei lucruri. Acordarea de granturi pe care Comisia le poate da cu acordul dumneavoastră, dar acestea să fie combina combinate cu uh, credite, astfel încât să avem un plan bugetar uh, și apoi să combinăm, și Jaspers este un foarte bun exemplu pentru asta, de aceea cred că Jaspers ar trebui să fie extins, e bine să combinăm asta cu asistență tehnică și financiară și consultanță. Există țări care nu au probleme economice, dar au o problemă cu implementarea tehnică a lucrărilor de infrastructură. Și au venit la noi și ne-au spus nu avem nevoie neapărat de ratele de dobândă scăzute pe care le aveți, dar avem uh, nevoie de expertiza dumneavoastră, de exemplu, în ceea ce privește purarea apei. Vorbeați despre uh, Africa, despre America de Sud. Băncile, banca noastră este uh, de multe ori poreclită banca apei, pentru că am lucrat atât de mult în acest domeniu. Experiențele cu Grecia finanțarea IMM-urilor și așa mai departe. Este ceva complicat, pentru că, pe de o parte, după cum sunt primite noile instrumente, suntem, ne simțim încurajați, dar pe de altă parte când vedem cât durează până când se pun lucrurile în uh, mișcare, uh, nu pot decât să spun că nervii noștri sunt puși la încercare. În ceea ce privește băncile partenere, ceea ce ne interesează pe noi uh, nu este faptul că noi oferim creditare acestor bănci, ci faptul că aceste bănci trebuie să ofere mai departe creditare IMM-urilor. Noi, când oferim uh, fonduri băncilor, uh, la nivel, băncilor comerciale, ne așteptăm ca acestea să dea mai departe fondurile către IMM-uri și monitorizarea acestui lucru este foarte dificil de Uh, de pus la punct. Dar uh, lucrăm la un raport pe acest subiect și când vom avea rezultatele am să vi le împărtășesc. Este una dintre preocupările mele principale. Când s-a vorbit despre bail-in și mecanismul de, rezolu- de soluționare, vorbim despre sume enorme de bani care stau pe rafturile, să spun așa, intermediarilor noștri, așteptând să ajungă la beneficiarii finali. Și Accelerarea acestui proces este una dintre ambițiile noastre principale. Ian Mulder îmi adresase întrebarea, sau cel puțin așa am interpretat-o eu, uh, mă întreba așadar dacă nu există riscul de a fi o concurență față de băncile comerciale. Nu este niciun caz intenția noastră. Dacă băncile la nivel național vor să se ocupe de asta, foarte bine. Uh, noi oricum avem foarte mult de lucru. În multe cazuri, noi facilităm ca băncile comerciale să fie active în domeniul uh, IMM-urilor. Pentru că având în vedere unda de șoc trimisă de către căderea Lehman Brothers și uh, consecințele în domeniul uh, reglementării în acest domeniu, s-a creat o lipsă de disponibilitate de credite pentru IMM-uri. De aceea trebuie să punem accentul pe asta, fără niciun fel de risc de a fi o concurență neloială băncilor comerciale. În ceea ce privește cofinanțarea statelor membre, doamna Ayala Sender, nu am înțeles exact întrebarea dumneavoastră, Poate că uh, pute, putem să discutăm după aceea astfel încât să vă pot da uh, răspunsul în detaliu. Este foarte clar că noi nu suntem o instituție care oferă granturi și mai ales în domeniul dezvoltării acest lucru este cât se poate de clar. Nu este treaba noastră să dăm granturi. Noi dăm credite pe o bază cât se poate de solidă. Drept bineînțeles, nu este uh, munca noastră să evităm riscul, ci să îl asigurăm, să îl acoperim. Bineînțeles că acoperim și ne asigurăm uh, de risc. Trebuie să ne uh, protejăm creditele de riscurile care sunt evidente. Mulți dintre dumneavoastră v-ați referit la această problemă a cofinanțării. Din punctul meu de vedere, cofinanțarea este un element cheie. În primul rând, pentru că multe state membre nu pot să vină cu propria lor parte în finanțarea europeană și trebuie conform reglementărilor europene. Asta face în mod tipic banca noastră. Facilitează absorpția structurilor fund, uh, fondurilor structurale uh, de către statele membre. Și bineînțeles, aici trebuie făcut mai mult. Apoi, v-ați referit la nevoia de finanțare a infrastructurii în Uniunea Europeană în următorii ani, următoarele decenii ideea de a mobiliza numai fonduri bugetare pentru asta este o iluzie. Infrastructura, chiar în statele membre care sunt într-o situație economică bună, infrastructura este dezastroasă. Numai prin finanțare privată pentru uh, infrastructură publică va fi posibil să îmbunătățim situația. Uneori Uh, spun că ar trebui să începem să ne gândim, să, să gândim dincolo de criză, pentru că dincolo de criză uh, ne vom da seama cât de mult am, infra, cât de mult am ignorat infrastructura, inclusiv în uh, țara din care provin eu. B, pentru B. acesta este un instrument tipic de mobilizare a Uh, fondurilor private. Noi mergem pe piață de capital în fiecare an și mobilizăm 80 de miliarde de euro de la investitori privat, privați, astfel încât ei să financeze economia cunoașterii, eficiența energetică, infrastructură strategică în domeniul transportului, energiei sau în domeniul uh, tehnologie informației și, bineînțeles, apoi uh, tot ce ține de IMM-uri. Trebuie să facem mai mult pentru a atrage fonduri private. Bineînțeles, asta înseamnă că BEI trebuie să-și mențină poziția puternică pe piață. Deci, sincer, nu înțeleg deloc faptul că uh, un stat membru, consid- unele state membre consideră că o injecție de capital de 10 miliarde este o incitare la a aruncat bani pe fereastră. Domnule Odi, cum a funcționat acest lucru? Când am venit uh, la bancă acum 2 ani, am fost impresionat de balanța comercială. 222 2 de miliarde capital. Din păcate, statele membre au uitat să plătească către bancă mai mult de 11 miliarde. Cunoaștem această problemă, spune doamna Gresle. Bun, deci avem aceste 11 miliarde și profiturile acumulate din ultimii ani de aproximativ 47 uh, de miliarde și statele membre au decis că, având în vedere acești aproximativ 50 de miliarde care sunt o gar garanție pentru activități, este nevoie de o reducere a activității din punct de vedere bancar și au decis să reducă volumul de business acum 2 ani. Deci, am, începând cu anul trecut, eram pe calea descendentă pentru că nimeni nu s-a așteptat ca în 2011-2012 criza să fie în continuare de o astfel de amploare. Bun, s-a rezolvat problema balanței comerciale printr-o injecție de lichid, cre crescând de la 50 de miliarde la 60 de miliarde activele. Asta am făcut cu acești 10 miliarde și astfel, timp de trei ani, am uh, crescut uh, volumul de business de la 50 la 70 de miliarde, menținând în același timp um, o rată a capitalului și a activelor de aproximativ 27%. În ceea ce privește supravegherea, domnul Odia a pus o întrebare foarte interesantă. Era vorba de un teritoriu necunoscut pentru mine până am ajuns la bancă. Am văzut că Parlamentul solicitase supunerea băncii unui mecanism de supraveghere. Am citit și am aflat că atunci când BCE a fost abordată acum 6-7 ani pentru a deveni responsabilă pentru BEI, BCE a refuzat acest lucru la momentul respectiv. Acesta a fost și motivul pentru care banca a încheiat acest acord voluntar cu Banca Centrală a Luxemburgului. Suntem recunoscători colegilor din Luxemburg că se ocupă de asta, este muncă multă și nu câștigă nimic de pe asta. Dar uh, ne, ne liniștește. Știm însă că este considerat uh, ca o variantă lejeră a supravegherii. Noi nu am avea nicio obiecție față de o supraveghere um, cu puteri de pline. Deci dacă se ajunge la concluzia că trebuie să existe o autoritate de supraveghere asupra noastră, foarte bine, mie îmi convine. Însă ceea ce trebuie reținut este că BEI a fi prima instituție financiară internațională supusă unei supravegheri nici Baird, nici Banca Mondială nu sunt supuse supravegherii. Noi am fi primul caz și asta mm, înseamnă că ar fi nevoie de foarte multă abilitate în uh, crearea instrumentelor care trebuie să ne supraveghe- care sunt menite supravegherii. Este un subiect foarte interesant care ar trebui să ne dea de lucru în următorii ani. Am discutat uh, cu domnul uh, Merș despre asta și suntem uh, deschiși la idee. Domnul Odi mai pusese și întrebarea referitoare la cine sunt acționarii asociații băncii. Banca a fost creată de către statele membre la momentul respectiv cu tratatul de la Roma și este acum posedată, să spun așa, de cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Dacă statele membre vor să uh, accepte încă un acționar, acesta ar, a, acesta ar putea fi Uniunea Europeană. Nu este însă o inițiativă care trebuie să vină de la uh, BEI, trebuie să vină de la acționari. eu aici sunt uh, cumva un, o persoană numită de către statele membre și trebuie să răspund la uh, solicitările lor. Și, însă, pe de altă parte, după cum spuneați și dumneavoastră, pentru mine Parlamentul European este un aliat natural pentru tot ceea ce facem în interiorul și în exteriorul Uniunii Europene. despre finanțarea infrastructurii. Am vorbit despre asta. În contextul unor evoluții naționale din ziua de astăzi, cred că acest subiect merită atenție specială, poate mai multă cercetare științifică, pentru că trecem cu vederea faptul că pierdem teren în competiția globală. Dacă nu investim mai mult în infrastructura noastră, dar și în infrastructura noastră pentru te, uh, economia bazată pe cunoaștere, atunci mă tem că multe părți ale lumii ne vor depăși fără să se uite înapoi. În anii 80, mai mult de două treimi din PIB-ul mondial era produs în statele OCDE. În 10 ani va fi o treime. Dacă vă uitați la cifre referitor la finanțarea inovației, lucrurile stau și mai rău. Suntem atât de concentrați pe gestiunea crizei, încât trecem cu vederea provocările ce vin cu globalizarea și odată criza trecută s-ar putea să Um, s-ar putea ca trezirea la realitate să fie dură. Uitați-vă numai la evoluțiile dezastroase la nivel social și la nivel regional care ar putea apărea dacă nu există o bază de IT, ceea ce înseamnă că micile companii ar pleca din acele hub-uri. Acest uh, lucru, acest lucru se vede în anumite părți ale Uniunii Europene întreprinderile pleacă pentru că trebuie să fie undeva unde au o conexiune de internet rapidă. Iată, este nevoie de uh, finanțarea tuturor acestor infrastructuri. În ceea ce privește cofinanțarea și Africa, sunt de acord cu dumneavoastră referitor, de, referitor la legătura între micile întreprinderi. Însă este ceva ce supra-solicită o bancă ce este cât se poate de centralizată, care are 2000 de angajați care, uh, și care are dublul volumului băncii centrale ca activitate, dar Banca Mondială are 12.000 de angajați aceste lucruri de care vorbeați ar putea fi, foarte, ar, ar putea fi mai bine puse în aplicare la Banca uh, de Dezvoltare Regională. Și ar, am, ar trebui să fim parteneri, ar trebui să căutăm parteneriate cu asociațiile oamenilor de afaceri, cu uh, asociații, cu organizații. Au loc multe activități, dar avem nevoie de parteneri uh, destul de mari pentru a nu ne pierde în microactivități cu toate că microfinanțarea este din ce în ce mai importantă și pentru noi. Și asta din cauza schimbării structurale, condițiilor structurale în care au loc um, aceste activități de microfinanțare în Africa, de exemplu. Gândiți-vă numai la revoluția adusă de către telefoanele mobile în acest domeniu. Cred că am acoperit majoritatea întrebărilor Colegii mei se vor asigura că orice fel de întrebare pe care am uitat să o abordez uh, va fi, își va primi un răspuns în comunicarea pe care o avem cu dumneavoastră. Președintele, mulțumesc. Cred că ați răspuns la chiar foarte multe întrebări, vă mulțumesc. Mai are cineva întrebări suplimentare? Doamna Ayala Sender? Doriți să întrebați altceva? Mulțumesc, uh, domnule președinte, pentru generozitatea dumneavoastră. Aș vrea să îi mulțumesc uh, domnului Hoyer pentru prezență. Sper că măcar în țara dumneavoastră vă vor asculta. Nu trebuie să investim din cauza crizei. Va trebui să... Și cred că vom uh, ieși din criză mai repede dacă uh, investim mai mult. Poate că veți fi auzit în țara dumneavoastră. Noi sperăm că investițiile ne vor ajuta să trecem peste criză. Mă simt uh, tem tentat să uh, răspund, uh, dar uh, mă voi abține de la unele comentarii. Uh, ce aș, ce aș dori să spun ca concluzie este că suntem prea mult blocați de presiunile uh, Um, pe care le avem pe termen scurt. Trebuie să ne uităm la, pe termen lung. În domeniul bancar spunem întotdeauna că uh, trebuie să nu uităm de inovație. Oferim creditare, asistență, dar trebuie să nu uităm inovația. Mă uit în anumite uh, state membre la investițiile în cercetare, la numărul de brevete, de brevete. Este incredibil uh, la Jakarta, la Kuala Lumpur, um, lucrurile se mișcă mult mai repede. Și într-o bună zi o să ne dăm seama că am rămas în urmă pentru că nu ne-am dat seama care sunt provocările timpului. Vă mulțumesc, vă stau la dispoziție. Văd o sală plină cu fete zâmbitoare, deci cred că toată lumea este mulțumită de prezentarea dumneavoastră. Vă mulțumim pentru deschidere și pentru disponibilitatea dumneavoastră de a coopera cu noi. Am ajuns la finalul acestei reuniuni. Dorește cineva să mai spună ceva? Se pare că nu. Suspend această reuniune până mâine dimineață la ora 9 și vă rog să nu vă uitați cartelele de vot pentru că începem cu votul primul lucru de dimineață.